Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog frumos. Thank you. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc frumos și să urez bun venit distinșilor oaspeți și oratori pe care i-am invitat astăzi pentru audierea noastră publică pe acest mare pachet legislativ bancar și le mulțumesc pentru că au acceptat invitația noastră. Această audiere este un moment cheie pentru noi în această muncă de pregătire a rapoartelor aferente. A început procedura legislativă în instituția noastră, în acest domeniu foarte important pentru funcționarea și îmbunătățirea regulilor contabile și a Uniunii noastre bancare. Cred că începem și avem o premiză foarte bună. Mulțumim Comisiei de altfel pentru propunerile de bună calitate pe care le-a prezentat Nu cred că aveți nevoie de o descriere a conținutului acestui pachet. Poate că ar fi util să spun că am hotărât să accelerăm procedura deja, mai ales în ce privește pachetul uh, privind cerințele de capital, atât directiva cât și regulamentul, și mai ales pentru a ține cont de uh, reducerea expunerii la, capital, la riscurile de capital și, de asemenea, dispozițiile privind subordonarea vor fi, de asemenea, tratate în procedură accelerată, dar uh, vom mai avea ocazia să abordăm aceste, punctul, aceste puncte în timpul discuției. Așa cum vă spuneam, cele două pachete sunt cât se poate de relevante punerea în aplicare și um, sublinierea acestor cerințe privind capacitatea de absorpție a pierderilor totale sunt uh, componente indispensabile din acest nou regim. Cred că ar trebui să vă concentrați pe aceste exigențe și pe aceste reguli. În următoarele luni, sau mai bine zis, anul viitor vom lansa un întreg proces de uh, reflexie în ce privește cerințele de capital propriu. Deci uh, noi uh, am hotărât să vorbim despre aceste pachete separat, dar vrem să găsim un bun echilibru între reducerea riscurilor de capital și stimulentele puternice pentru o mai bună finanțare a economiei reale. Ambele pachete pot și probabil că vor fi îmbunătățite datorită muncii noastre. Eu mă aștept ca această audiere publică să ne ofere suficiente piste pentru a ne uh, îmbunătăți munca. Încep dând cuvântul raportorilor, câte 5 minute fiecare, și mai întâi dau cuvântul lui Gunnar Hockmar, care este raportor pentru pachetul privind uh, redresarea și rezoluția bancară. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să urez bun venit oaspeților noștri. Din punctul meu de vedere, este foarte important să ne amintim ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani, și anume un proces legislativ uriaș în toate aceste domenii. Acum că cerințele de capital sunt uh, aplicate și avem și directiva privind cerințele de capital propriu, acum uh, situația s-a schimbat total pe piața financiară din Europa. Mă bucur de faptul că acum facem un pas suplimentar. Ne dați ocazia să ne uităm la ce am obținut, ce am realizat și unde există încă probleme. Și va fi interesant ca invitații noștri să ne spună tocmai acest lucru. Din punctul lor de vedere, uh, cum au fost puse în aplicare aceste diferite pachete legislative? Dacă ne gândim la pachetul uh, BRRD, vedem că măsurile au fost testate și ar fi bine să aflăm uh, concret uh, experiența celor care au avut de-a face cu punerea lor în aplicare și mai ales felul în care s-au implementat aceste măsuri în diferitele state membre. Și s-ar putea să existe probleme tocmai din cauza nivelului diferit de punere în aplicare. Din perspectiva mea, în ce privește uh, directiva pentru uh, redresarea și rezoluția a uh, instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, această directivă trebuie să ofere disciplină piețelor financiare. Cu alte cuvinte, oricine investește într-o bancă trebuie să fie conștient de faptul că banii și Uh, uh, valorile pot apoi la un moment dat să trebuiască salvate și să fie salvate de către cei care au investit, așa numitul bail-in. Există nenumărate entități pe piață care judecă și evaluează riscurile pe care și le asumă băncile. Una dintre problemele uh, întâlnite uh, în momentul în care BRD-ul a fost pus în aplicare a fost că cei care aveau conturi de economii simțeau că nu s-a făcut această uh, operațiune de uh, răscumpărare, de bail-in, așa cum ar fi trebuit. Însă să fie foarte clar pentru toată lumea că nu există niciun fel de excepție, niciun fel de derogare. Chiar dacă o parte dintre datorii și o parte din capital Uh, este mai ușor de răscumpărat decât altele. Ce contează este echilibrul de pe piață și regulile pieței se aplică pentru toate formele de capital, pentru că altfel vom avea de pierdut. Și nu vom reuși să ne îndeplinim obiectivul principal pe care ne l-am fixat când am adoptat această directivă. Eu mi-aș dori să aflu comentarii tocmai pe această temă. De asemenea, introducerea teleaceului, a capacității de absorpție totală a pierderilor, cum va uh, afecta introducerea acestui uh, uh, principiu capacitatea de bail-in. Nu care cumva să dăm impresia că o anumită cote parte a datoriei unei bănci nu are aceeași rată de bail-in precum restul. Pentru mine acest punct este fundamental. De asemenea, trebuie să vedem cum aceste dosare și componentele din pachetul legislativ se împacă. Mă refer mai ales la uh, uh regulamentul și directiva privind cerințele de capital, pentru că există multe puncte comune. Trebuie să cooperăm între noi, deja am încercat să ne înțelegem, eu și cu domnul Simon, care este raportor pentru cealaltă parte a pachetului, suntem hotărâți să uh, cooperăm. Cred că un alt lucru de avut în vedere... A, mai dați 10 secunde, spune domnul Hucmar. Vă uitați la mine ca și cum uh, ar fi <laughs> momentul să închei, dar mai am timp. Nu, nu, nu, vă rog, trebuie să fim disciplinați. Da, eu sunt foarte disciplinat, mă tot uit la ceas, deci uh, Sper ca domnul președinte să nu mă împiedice să fiu disciplinat. Eu, de asemenea, îmi doresc să se înțeleagă foarte bine că vom avea un sistem care să confere stabilitate și, în același timp, o finanțare dinamică a companiilor europene. Domnule președinte, vedeți că acum închei cu 20 de secunde mai târziu, pentru că am început, uh, pentru că m-am oprit atunci când v-ați uitat la mine cu ochi mari. Mulțumesc raportorului. Peter Simon. Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc tuturor participanților de astăzi pentru că au venit. Le mulțumesc și pentru că își pun căștile și vă rog pe toți să fiți atenți și haideți să începem de la început. Dar acum că v-ați pus căștile, mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația. Aceste, acest pachet este unul dintre cele mai cuprinzătoare propuneri pe care le avem la Econ în acest mandat și nu e nici mai mult, nici mai puțin decât o actualizare a uh, concluziilor Comisiei de la Basel în funcție de noile evoluții tehnice. Ne aflăm într-o fază de orientare și sperăm ca procesul să fie scurtat de faptul că avem și regulile de tranziție pe care le negociem separat. Avem o listă a principalelor uh, subiecte uh, și, uh, deci, pachetul actual sperăm să meargă mai repede, să fie o procedură mai scurtă. Mă bucur că sunteți astăzi aici. Eu, ca raportor, am identificat mai multe subiecte Uh, nu am să intru în detalii acum cu întrebări concrete pentru că uh, uh, probabil că altă dată, după audiere, nu o să mai am timp, deci după ce vă faceți prezentările o să continu. Un subiect foarte important este level playing field. Se vorbește în permanență despre condiții egale pentru toți, însă pe piața bancară europeană acest lucru este foarte dificil. Din păcate, instituțiile fac bani și fac bani tocmai pentru că nu este uh, un cadru de reglementare clar și nici nu, deci instituțiile bancare nici nu sunt interesate uh, să, ca regulile să se clarifice. Am aici un articol din uh, FAZ în care se vorbește despre fuziunile bancare și se spune că băncile care nu sunt lăsate să fuzioneze se consideră victime ale reglementării și pentru mine ar fi foarte interesant să aflu ce părere aveți dumneavoastră despre propunerile comisiei referitoare la proporționalitate. Uh, considerați că e nevoie de noi corecții sau credeți că putem să mergem mai departe? Și uh, apoi, care sunt domeniile unde credeți că nu este cazul să se uh, simplifice regulile și să se aplice propunerile de simplificare ale Comisiei? Situația în cazurile cu un nivel mai mare de risc trebuie să ducă la aplicarea de condiții și criterii mai stricte. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Am o întrebare uh, pentru reprezentantul Deutsche Sparkasse. Ce uh, părere aveți uh, și dumneavoastră și reprezentantul Triodos Bank ce părere aveți despre marja de manevră pentru facilitare a uh, regulilor pentru institutele mai, și instituțiile bancare mai mici? Mă interesează ce noutăți din CRR și CRD reprezintă cele mai mari provocări pentru instituțiile uh, mici uh, și sărace, cum vă autodescrieți dumneavoastră. Și o întrebare pentru, uh, pentru persoana de la Societe General, ce părere aveți de prevederile pentru așa numiții big players? După părerea dumneavoastră, care sunt avantajele modelelor interne de evaluare a riscului și ce părere aveți despre acele output laws care sunt acum discutate la Basel? Credeți că acestea ar limita realmente riscurile? Astăzi, aceste reguli nu sunt compatibile cu un level playing field, pentru că instituțiile mari, în practică, ar putea să uh, se dezvolte mai mult și să aibă astfel un avantaj competitiv. Ce părere aveți despre acest subiect? Un al doilea subiect, după level playing field, pentru mine proporționalitatea este un subiect foarte important. În permanență, reprezentanții uh, băncilor, ne spun că obligațiile de raportare sunt uh, complicate și că duc la uh, duplicate pentru că și EBA și uh, autoritățile naționale de supraveghere cer aceleași lucruri. Și am o întrebare și pentru reprezentanții instituțiilor mari și pentru ai celor mici. Credeți că ar fi mai bine să existe un fel de sediu central către care să se transmită toate datele relevante și fiecare autoritate de supraveghere să-și ia de acolo datele de care are nevoie? cred că o astfel de propunere ar evita obligațiile de raportare duble. Apoi, o întrebare pentru autoritățile de reglementare. Credeți că așa ceva ar fi fezabil în practică? Credeți că ar fi posibil și care e poziția dumneavoastră? Iată că am 5 minute 23, ca și colegul Hökmark și mă opresc aici, domnule președinte. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Acum trecem la prezentări din partea oratorilor. Mai întâi, Andreea Enria, președinte a Autorității Bancare Europene. Bine ai venit, Andreea, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Autoritatea Bancară Europeană salută propunerea Comisiei de a pune în aplicare standardele internaționale în cadrul legislativ european. Noi credem că tot ceea ce privește cerințele de capital propriu um, și toate celelalte standarde internaționale de la Comitetul de la Bază și care privesc piețele de um, um, capital vor avea un impact asupra capacității de creditare a economiei europene, a companiilor europene, mai ales cele mici și mijlocii. Noi trebuie să aliniem uh, cadrul european cu cadrul internațional, însă și mă bucur de faptul că Comisia a acceptat concluziile noastre în urma uh, consultării pe care a lansat-o. Noi avem nevoie de cerințe specifice în ce privește tranzacțiile. Propunerile sunt menținute în uh, textul uh, um, um, definitiv și avem nevoie să asigurăm o aplicare conservatorie a derogărilor pentru piața unică. Unul dintre obiectivele acestui pachet este ca uh, regulile să fie mai proporționale și să nu existe poveri suplimentare pentru instituțiile mai mici sau mai puțin complexe. În ceea ce privește cadrul de reglementare a serviciilor financiare, aici există reguli mai simple pentru băncile mici care se concentrează pe activitățile bancare tradiționale. În ceea ce privește raportarea, Există acum uh, un uh, cadru european de raportare, care este completat cu noile cerințe internaționale. În ce privește proporționatea în reglementările bancare, ei bine, uh, eu cred că se merge mai departe decât cerințele de proporționalitate la nivel național și cerințele de rapatriere a capitalului pentru anumite bănci naționale. Pentru noi nu este neapărat proporționalitatea riscurilor care este importantă, ci felul în care se ține cont de uh, procesul de conformitate care este diferențiat uh, de la o instituție bancară la alta. Credeți că vom putea să simplificăm aplicarea uh, acestui registru contabil unic uh, fără a aduce atingere obiectivelor prudențiale? O altă chestiune sensibilă este cea din pilonul 2 și amendamentele de aici trebuie salutate pentru că acum punerea în aplicare a cerințelor din uh, um, pilonul 2 este aplicată în mod foarte diferit în Uniunea Europeană. Și în acest caz, propunerile Comisiei țin cont de ce am scris noi în avizul pe care l-am uh, dat, ținând cont de experiența pe care am acumulat-o în urma punerii în aplicare a CRD. Propunerea arată care sunt cerințele din pilonul 2, aceste cerințe acum devin obligatorii. De asemenea, se lămurește funcționarea regulilor privind distribuitorul maxim și, de asemenea, se includ și linii directoare în ce privește capitalul, mai ales uh, care sunt cerințele autorității de supraveghere privind testele de rezistență și uh, TLAC-ul. Folosirea rezultatelor uh, de la testele de rezistență de către autoritățile competente nu se face în mod uniform atunci când se aplică procesul de supraveghere. Anumite autorități deja folosesc rezultatele testelor de rezistență pentru a <coughs> stabili un uh, uh, capital tampon sau niște cerințe de capital tampon, iar altele transformă rezultatele testelor în cerințe obligatorii în temeiul uh, pilonului 2. În sfârșit, propunerea vorbește despre natura microprudențială a măsurilor din pilonul 2, care va permite să obținem mai multă convergență în practicile autorităților de supraveghere. Ne plac și aspectele de redresare din propunerea Comisiei și de rezoluție. Acestea reflectă foarte bine raportul publicat în decembrie 2016 și sunt în, um, în conformitate cu cerințele um, EFSAB privind um, TLAC-ul. Așa cum a spus și domnul Gunnar Hochmar, este foarte important să păstrăm această abordare a BRLD pentru gestionarea eventualelor crize. Noi suntem pentru internaționalizarea, um, um, mă scuzați, pentru um, uh, absorpția internă a uh, pierderilor potrivit TLAC și folosirea bail-in-ului. Există și uh, uh, derogări de la regulă, însă se poate ca băncile să fie salvate cu fonduri publice în anumite condiții care sunt strict definite. Recent am făcut o propunere apropo de capitalizarea a, a, pe motive de prudență și să existe această posibilitate la nivel european. Pentru că sistemul bancar european a moștenit niște probleme care încă afectează economia europeană. Ideea ar fi să avem uh, o companie uh, de active la nivel european care să poată să um, fie o contrapondere în cazul unor uh, pierderi foarte mari de capital pe o anumită piață financiară. Cerințele uh, din BRD ar permite de asemenea să garantăm coerența uh, măsurilor care sunt luate. Și în acest cadru legislativ, cred că am putea să menținem eficiența și credibilitatea BRRD. Mulțumesc domnului Andrei Areia și acum dau cuvântul lui Daniel Lui, președintele Bordului de Supraveghere uh, SRM. Uh, adis. Mulțumesc, domnule președinte. La BCE, noi considerăm că propunerea de a modifica pachetul legislativ este oportună și necesară. Uh, este extrem de important să continuăm pe calea către o reglementare europeană puternică, cu uh, un răspuns clar către evoluțiile internaționale de reglementare și ținând cont de integrările financiare europene. În primul rând, salutăm propunerea oportună de a se implementa o serie de standarde internaționale care să mărească reziliența instituțiilor europene. În al doilea rând, salutăm schimbările introduse în cadrul de rezoluție implementare în legislația europeană a prevederilor privind uh, cadrul uh, reglementativ MREL este o idee foarte bună. De asemenea, credem că reforma privind uh, creditele trebuie adoptată cât mai rapid ca să se uh, pregătească o situație cât se poate de clară pentru instituțiile de creditare în lumina noilor uh, cerințe. Apoi, preferințele generale privind depozitele trebuie și ele introduse. Astfel se va ameliora situația instrumentului de bail-in din uh, rezoluție. Apreciem și uh, clauza privind uh, holdingurile financiare și uh, corelația acestora cu băncile cu sediul în Uniunea Europeană. Trebuie să se minimizeze potențialul efect al arbitrajului asupra fragmentării. Compania mamă trebuie să fie creată doar ca instituție de credit și, de asemenea, trebuie să se permită filialele în state terțe. Apoi, susținem ideea de a se permite derogări de capital mm, pe o bază transfrontalieră și nu doar locală, așa cum se întâmplă acum. Astfel se va putea face o gestiune mai eficientă a capitalului în Uniunea Europeană. Suntem convinși că astfel integrarea financiară va uh, permite o bună integrare în SSM fără riscuri de stabilitate financiară. Acestea fiind zise, mai sunt domenii unde este nevoie de ameliorări în propunere. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că autoritățile de supraveghere au instrumentele necesare de raportare pentru a-și putea îndeplini misiunile și pentru a se reduce riscul pentru instituții. Nu toate situațiile pot fi prevăzute în legislație, de aceea, autoritățile de supraveghere au nevoie de un grad suplimentar de evaluare pentru a-și putea susține acțiunile. Pe acest fundal, legislația propusă prevede un cadru mult prea strict în legătură cu anumite aspecte esențiale. În legătură cu pilot 2, există riscul de a se crea o abordare uh, unică pentru toți, fără marjă de manevră și autoritățile de supraveghere nu vor putea evalua riscurile așa cum trebuie. Și vor aplica aceleași criterii băncilor cu, mai, cu riscuri mai mari și celor cu riscuri mai mici. Trebuie ca uh, pilot 2 să se aplice la formele de capital cele mai stabile. În plus, considerăm că propunerea nu oferă o uh, armonizare adecvată a anumitor uh, instrumente de uh, armonizare la nivel european. Trebuie să se poată răspunde la modul prudențial la riscuri, însă această idee nu este acoperită pe deplin. Fi vorba de creditele neperformante, uh, în legătură cu acestea, uh, instrumentele actuale nu permit uh, evaluarea corectă a creditelor neperformante NPL. E nevoie de o analiză sporită, după părerea noastră. Până acum s-a dorit să se adapteze regulile internaționale la situația europeană. Însă sunt multe prevederi care nu uh, atingă acest obiectiv de deviere de la standardele internaționale. În al patrulea rând, Orice măsură de sporire a proporționalității este binevenită. Dorim bănci mai simple, mai puțin riscante și dorim să se uh, reducă granularitatea, după cum uh, ne-au spus și băncile cu care am discutat. Apoi, propunerea nu este suficient de ambițioasă în ceea ce privește armonizarea cadrului european. Noi credem că uh, trebuie armonizate prevederile naționale privind uh, discreția. Mai departe, credem uh, că uh, Trebuie să ținem cont și de standardele internaționale contabile nouă, IFRS 9, în uh, reforma noastră și în cele din urmă trebuie ca BRRD să fie direct aplicabilă și să poată fi astfel mult mai bine utilizată în practică. Și am să mă opresc aici pentru că am uh, depășit timpul alocat. Mulțumesc foarte mult! Urmează Dominic Labure, membru al Consiliului de la Single Resolution Board. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului, Comisiei Econ, care m-a invitat să particip la acest seminar unde se discută subiecte extrem de importante. Iată, am irosit 15 secunde. Nu o să repet însă introducerea. Aș dori acum să trec la conținutul intervenției mele, care se va axa pe chestiunile de rezoluție și nu pe partea de supraveghere, pe pachetul de supraveghere al propunerii. Noi salutăm clar uh, revizuirea de către Comisia Europeană a MRL și a punerii în aplicare a TLAC și am dorit să mulțumim Comisiei pentru toate eforturile depuse pe acest dosar. Propunerea Comisiei Europene va aduce claritate în legătură cu felul în care normele internaționale privind capacitatea totală de absorție a pierderilor vor fi aplicate în context european. E foarte important pentru noi. În ce privește propunerea până în aplicare a standardului sau normei TLAC ca pilon 1 al MRL, cu pilonul 2 suplimentar Uh, tot uh, partea a MREL, e foarte important să evităm orice efect uh, de descurajare a instituțiilor care au o amprentă sistemică în Europa. Noi am spus că e foarte important ca DSIPs să fie, să fie tratate la fel de important ca și GSIPs deci pe picior de egalitate. Deci noi considerăm că în pachetul MREL se pune accentul pe importanta importanța condițiilor egale între uh, DESIPS și celelalte instituții cu importanță sistemică în Uniunea Europeană. Și deci, înțelegem Uh, sau uh, suntem de acord cu recomandările EBA de a extinde uh, subordonarea obligatorie la alte instituții de control, bineînțeles, și sprijinim mai ales un, o cerință de tip pilon 1 pentru alte instituții sistemice și nu doar GSIPS. Cred că va fi util ca Parlamentul European să analizeze și această chestiune. De asemenea, e foarte important să menținem cel puțin flexibilitatea existentă, dar și uh, capacitatea instituțiilor de a uh, face față, de a aplica normele MREL în ce privește strategia de rezoluție uh, a anumitor instituții. Știm că există limitări însă noi nu suntem convinți de uh, validitatea lor. În ce privește TCEPS, uh, tranziția la pilonul 1 ar trebui să ne asigurăm că Uniunea Europeană respectă cerințele internaționale 19 uh, și 20 și acesta face și obiectul propunerii. În ce privește pilonul 2 MREL pentru GSIPS, va fi nevoie de flexibilitatea necesară pentru a asigura o perioadă de tranziție cu un echilibru pentru a evita Uh, o perioadă de tranziție uh, nesfârșită, pentru că uh, riscurile atunci ar bascula în domeniul rezoluției. În ce privește ierarhia creditorilor, ca și Daniel, noi salutăm decizia de a prioritiza acest dosar și considerăm că progresele rapide vor aduce siguranța necesară în ce privește chestiunile de datorie junioră, așa cum se spune, foarte important pentru MREL. E foarte important ca propunerea să fie suficient de puternică și să nu existe niciun fel de ambiguitate în uh, propunere în ce privește abordările sau uh, tratarea abordărilor naționale. În ce privește un moratoriu cu privire la propunere, noi considerăm uh, că e o sursă de îngrijorare, pentru că scopul instrumentului este foarte important. Un, o sferă de aplicare prea uh, limitată uh, ar uh, însemna că uh, pasivele din instituții uh, ar rămâne o problemă. Noi considerăm că e foarte important să reținem un moratoriu după ce moratoriul de supraveghere va fi luat sfârșit, având în vedere că va fi greu să nu uh, intrăm într-un astfel de exercițiu. Dacă cele două moratorii sunt menținute, atunci va fi foarte important pentru autoritățile de rezoluție și pentru autoritățile competente să coopereze în mod eficient. Am dorit să mai introducem și o clauză generală în legătură cu competențele statale, pentru că va fi foarte important pentru a, a ă, avea un exercițiu european de armonizare în acest domeniu. În fine, sprijinim și Uh, capacitatea intermediarilor de a aplica propunerea și noi așteptăm uh, documentul comun uh, al BCE în acest domeniu. Acum, noi considerăm că dacă propunerile sunt puse în aplicare, revizuirea de către Comisia celor patru dosare va aduce beneficii puternice în economie. Deci contribu um, um, contribuabilii vor fi Uh, protejați uh, mult mai mult decât acum. Deci trebuie să uh, considerăm că e vorba de oportunitate pe care ne oferă Comisia pentru a consolida și mai mult cadrul european. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum avem doi reprezentanți de la autoritățile naționale de supraveghere, începând cu Eric Tedin, director general de la Finansinspektionen, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Suedia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Econ, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat pe mine și pe omologii mei aici, la Bruxelles ca să discutăm despre uh, pachetul privind noua legislație bancară. În primul rând, salut munca realizată de uh, Parlament și de comisie. La 9 ani după criza economică, băncile europene sunt mai bine capitalizate, mai bine guvernate decât în momentul crizei și au făcut pași uh, puternici către o reziliență sporită. Însă nu s-a încheiat drumul nostru de reparare a sistemului bancar. Uh, mai este nevoie de reforme reglementare importante și acest pachet este un element important. Din perspectivă suedeză, noi salutăm acest pachet, însă considerăm că există uh, probleme mari legate de limitările de supraveghere, mai ales în ceea ce privește supravegherea uh, privind riscurile sistemice. Repet, riscurile sistemice, acestea sunt esențiale pentru situația din Suedia și nu ne convine legislația propusă cred că acum la prima uh, pagină din prezentarea mea, noi credem că trebuie să existe în același timp și flexibilitate și armonizare. Acestea nu sunt poziții uh, opuse. Trebuie să se stabilească standarde minime de previzibilitate și trebuie să se uh, adauge și un tratament consecvent al riscurilor. Astfel se va uh, evita uh, acea Uh, cursă către a obține cele mai joase niveluri de reglementare, race to the bottom. Apoi este important să se analizeze global riscurile, să se aleagă în mod potrivit și să se calibreze instrumentele în funcție de specificul regiunii sau țării vizate. Flexibilitatea, sigur că uh, are și riscuri. Știm cu toții că există potențialul ca flexibilitatea să fie exploatată pentru se câștiga pe plan național. Însă costurile uh, acestor metode sunt mari și sunt publice și sperăm că se va evita, deci, această tendință. Să vă arăt acum un grafic, se vede uh, cum stă Suedia, dar și cum stau și alte țări. Iată, deci, că sistemul bancar european e foarte divers. Implementarea pilonului 2 nu e neapărat un lucru rău, este poate doar o reflexie a realității. Suedia are cel mai mare sistem bancar per capita împreună cu țările de jos și Regatul Unit din sistemul UE. În comparație cu Finlanda, țara vecină, avem de trei ori mai multă activitate bancară și de două ori mai mult decât uh, Belgia. Așadar, riscurile la care este expus sistemul suedez, riscurile sistemice, sunt prin definiție mai mari. De asemenea, depindem de finanțarea angro, deci depindem foarte mult de situația bună a piețelor, ceea ce este iarăși un risc de importanță sistemică. Și cel mai important, și acest lucru s-a discutat uh, pe larg uh, de către ESRB, uh, avem o problemă legată de creditele, de prețurile creditelor și de creditele ipotecare. Vedeți Suedia acolo în colț în grafic. Poate acum este Suedia în acea poziție, poate altă dată va fi alt stat. Însă această poziție a Suediei arată uh, ce flexibilitate este necesară. E important ca scenariul aplicat să fie uh, adaptat la uh, regiune sau la circumscripție. Trebuie să se ia măsuri adecvate pentru fiecare stat membru în parte și sigur că efectul de contagiune, de spillover, este și el foarte important. Acum, pilonul 2 e foarte important în acest sens și în legislația propusă această posibilitate se reduce. Și cred că acest lucru nu este bun pentru um, a se răspunde la riscul financiar în Suedia și în restul Europei. Aș vrea să închei uh, spunând că armonizarea și flexibilitatea trebuie să meargă mână în mână. Cred că vă întrebați ce e cu această imagine. Există o paralelă între condițiile diferite meteo din Europa și situația foarte diferită între sistemele bancare din statele europene. În Suedia, prin lege, suntem obligați să avem cauciucuri de iarnă între 1 decembrie și 31 martie în fiecare an nu există o armonizare maximă în ceea ce privește cauciucurile în toată Europa, însă la noi această prevedere a salvat vieți și cred că același lucru e valabil și pentru legislația bancară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am acum deosebita plăcere de a-i da cuvântul Elizei Ferreira. Ne e dor de tine, Eliza dar știm că muncești din greu ca membră a Consiliului Director de la Banca Portugaliei. Ai cuvântul. Thank you, Roberto, and I think uh, all of you will believe me if I tell you how. Mulțumesc că uh, toată lumea, cred că toată lumea înțelege câtă plăcere îmi face să particip la uh, acest uh, seminar. Aș dori să vă vorbesc de experiența mea de mai bine de 20 de ani de la Banca Portugaliei. Uh, mă ocup uh, de uh, supravegherea prudențială și în calitate de membru al Consiliului uh, Director, uh, confirm faptul că Uniunea Bancară, care a fost uh, construită într-o perioadă atât de scurtă de timp, e un succes, un mare succes. Daniel, Andreea și uh, Dominic și ceilalți care au mai participat uh, la reuniunile noastre, uh, membrii comisiei noastre, ar trebui să fie felicitați cu toții pentru acest succes răsunător. Sigur că vorbim de o adevărată realizare, de o înfăptuire, însă cred că revizuirea acestor texte juridice reprezintă un element foarte important pentru a consolida câteva dintre elementele sale cheie. Uh, Retrospectiv ne dăm seama că există totuși câteva uh, verigi lipsă și uh, câteva elemente de stabilizare din proiect pe care mulți dintre noi, cei de la comisia uh, noastră, le-am criticat de la început. Dacă ne întoarcem la exemplu cu anvelopele, ne dăm seama că e greu câteodată să conduci o mașină ale cărei roți nu sunt umflate pentru că poți avea accidente și uh, mașina nu funcționează bine. La ce mă refer? Uniunea bancară a fost ancorată uh, pe o uh, premisă că e nevoie de o recuperare macroeconomică care, din păcate, încă nu s-a concretizat, deși situația s-a îmbunătățit. Dovada e faptul că există această dezbatere intensă în ce privește uh, moștenirea crizei cum o putem aborda, pentru care nu mai avem uh, instrumente la dispoziție. În cadrul actual, orice intervenție a statului impusă de către uh, BRD și de către regulile de stat e însoțită de cerințele de supraveghere pentru un capital suplimentar și instrumente de absorpție a pierderilor. Și uh, avem uh, rate mici ale dobânzilor, uh, profit mic uh, și uh, credite neperformante foarte uh, Uh, numeroase, ceea ce duce la o uh, punere în pericol a stabilității financiare. Acest lucru se întâmplă când uh, răspunderea se, trans, se, se, transferă la nivel național, deși instrumentele pentru a le asigura nu mai există la acest nivel. Deci, eu mi-aș dori să avem așa o șlefuire, o acordare Uh, foarte detaliată. Sigur că dacă ne uităm cu atenție ne dăm seama că și aici există elemente lipsă. De exemplu, nu avem o plasă de siguranță pentru, uh, uh, pentru uh, deponenți de tipul uh, mecanismului unic de rezoluție. Deci ne dăm seama că avem măsuri răzlețe, dar nu avem nici măcar o măsură de punere în comun a riscurilor. Ceea ce înseamnă că ar trebui să acordăm mare atenție condițiilor pentru, pentru recapitalizare. Hochmar uh, știe foarte bine articolul 40 și condițiile pentru intervenția um, uh, Fondului Unic de Rezoluție, articolul 41, adenda 1 și așa mai departe, dar și cadrul MREL. Cu un bail-in de 1 la 8%, utilizarea fondului unic de rezoluție este aproape imposibilă, ceea ce duce la probleme dacă um, ne gândim la stabilitatea financiară care se bazează pe bănci fără o sau cu o capacitate insuficientă de absorție a pierderilor având în vedere că aceste bănci nu au suficiente MREL sau pentru că pasivele uh, sunt plătite în funcție de, uh, uh de uh, conturi, de depuneri ceea ce poate pune în pericol uh, funcționarea băncii respective și apoi să aibă efecte în lanț asupra întregului sistem uh, financiar. Cerințele minime privind uh, fondurile proprii și pasivele, pasivele eligibile nu sunt impecabile Uh, băncile nu, vor, uh, nu pot face uh, față acestor MREL după intrarea imediată a lor în vigoare. Ceea ce înseamnă că băncile, cele care se bazează mai mult, mai, deci cu pregătire pe depozite, deci pentru aceste bănci va fi foarte greu să emită instrumente eligibile MREL sau o vor face doar cu un cost foarte ridicat și în condiții de acces pe piață foarte restrâns. Cred că instituțiile de pierderi ar trebui să fie sprijinite de către acționari și nu de către uh, fonduri publice. Totuși, în contextul în care încercăm să construim aceste instrumente de absorpție a uh, pierderilor eligibile pentru MREL, e foarte important să avem o perioadă de tranziție pentru implementare. La fel, uh, cum trebuie să ținem cont și de faptul că Noul MREL se, se va aplica întregului sistem banca, bancar, însă în uh, sistemul internațional uh, TELAC se aplică doar CISIPS, ceea ce uh, creează o mare problemă. Mă apropiu de concluzii, dar nu aș dori să îmi închei intervenția fără a lansa un apel pentru o abordare sistemică privind creditele neperformante în lumina celor spuse de către Andreea pentru că cred că avem nevoie de instrumentele de stabilizare care nu sunt prevăzute, dar care sunt atât de necesare acum. Pentru a conchide, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper că împreună vom putea să finalizăm, să șlefuim uh, Uniunea Bancară la nivel de detaliu, care, detalii care ne lipsesc sau care nu sunt suficient de performante, astfel încât să avem acest beneficiu major care reprezintă um, împrumuturi, credite uh, performante și uh, protecția depozitelor cetățenilor noștri. E o dezbatere foarte utilă. Încă o dată mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Eliza. Uh, avem și roți, uh, uh, sperăm, nu numai roți desumflate. În orice caz, cu dezbaterea aceasta încercăm să umflăm toate roțile. Mulțumesc vorbitorilor și dau cuvântul acum lui Kay Swinburg, care, din câte am înțeles, se va întoarce Uh, trebuie să părăsesc sala, am ceva obligații legate de Brexit, dar mă voi întoarce cât de repede. Thank you very much. Um, we've just uh, redebated the timing here. I have three minutes. Mulțumesc. Am numai trei minute disponibile pentru fiecare dintre vorbitori și dacă ar putea să fie <laughs> și mai scurt foarte bine, respect ce am spus inițial, trei minute pentru fiecare vorbitor, dar vă rog frumos, v-aș fi recunoscătoare dacă vă respectați uh, timpul. În ordinea grupurilor politice uh, am să dau cuvântul și dacă reușim să facem această primă sesiune de întrebări și răspunsuri, vom avea și o sesiune de catch de ai, dar să încercăm să respectăm uh, programul. Deci mai întâi uh, în numele PP-ului. Domnul Balț. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc tuturor paneliștilor. În mandatul trecut uh, am revizuit cerințele de capital pentru bănci, am introdus directiva privind uh, redresarea și rezoluția bancară, am uh, contribuit la crearea Single Resolution Board și mulți dintre noi de aici din sală credeam că am rezolvat problema. Și anume că am reușit să protejăm consumatorii europeni de falimentele băncilor. Însă, cred că nu e numai părerea mea că uh, nu ne-am apropiat chiar atât de mult de acest obiectiv. E clar că Uh, de câte ori se creează reguli, uh, se și caută excepții. De aceea aș vrea să îi mulțumesc domnului Labure de la Single Resolution Board și paneliștilor de la uh, instituțiile naționale și pentru prezență și să le pun următoarele întrebări. Cum uh, ne putem asigura uh, că uh, protecția actuală din pachetul legislativ este mai mare pentru consumator. Ce trebuie ameliorat la uh, propunerea comisiei ca să ne asigurăm că se uh, garantează cel mai mare nivel posibil de MREL în rezoluție de cerințe minime de fonduri proprii? Și cum ne asigurăm că se realizează ceea ce propune Comisia? Apoi, ce facem cu excepțiile pentru GESIS și, după părerea dumneavoastră, credeți că ar trebui să extindem aceste prevederi și la non-GESIS? Mulțumesc frumos! Thank you, Buck. Mulțumesc. O gestionare a timpului foarte eficientă. Acum are cuvântul Pervaș Beres pentru grupul socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc frumos invitațiilor noștri. Vă reamintesc pur și simplu că în acest pachet există un text care încă nu este analizat astăzi. E vorba despre um, textul legat de faliment, dar e important de amintit ca să păstrăm echilibrul. Vreau să revin la chestiunea ierarhizării uh, creditorilor și a debitorilor. E adevărat că invitații noștri ne-au spus că această chestiune este printre cele mai urgente și mă întreb dacă condițiile pe care le-a oferit uh, Comisia în textul revizuit, uh, într-un text separat, uh, sunt suficiente și, de asemenea, cred că procedura ar trebui accelerată, deși în Parlamentul European nu credem că toate aspectele au fost lămurite. Am o altă întrebare despre gestionarea riscurilor. Sunt uh, cât se poate de uimită de munca pe acest pachet bancar. Însă prima condiție este cum să reducem riscurile cât mai mult. Acum adresez uh, autorității bancare europene. Avem însă o vedere pe, pe termen foarte scurt în ce privește reducerea riscurilor, dar riscurile economice în ansamblu nu sunt bine percepute atunci când avem o legislație uh, uh, care nu ține cont de efectul pe termen uh, lung a externalizărilor negative legate, de exemplu, de emisiile de dioxid de carbon sau de folosirea cărbunelui, subevaluăm, de fapt, un risc economic și social și de mediu. Comisia Europeană a stabilit un grup de experți la nivel înalt uh, în ce privește finanțarea durabilă. Eu una mă întreb dacă nu ar trebui să folosim legislația deja disponibilă ca să avem o coerență între reglementarea financiară și obiectivele de reducere a riscurilor din perspectiva energetică sau de mediu. Nu ar trebui oare să diferențiem Uh, activele vers și maro în reglementare, indiferent dacă este în pilonul 1, 2 sau 3. Și oare n-ar trebui ca aceste întrebări să fie puse și la comitetul de la Basel? Proporționalitatea a fost deja menționată. Ca atare am o întrebare. Nu credeți că ar trebui să avem o definiție a proporționalității și să armonizăm dispozițiile legislative care sunt incluse și în CRR și în CRD și să existe o articulare a noțiunii de proporționalitate în jurul a trei dimensiuni, complexitatea, mărimea și uh, uh riscurile de luat în calcul. Um, Mulțumesc, Pervanș. Colegul meu de la ECR este în întârziere din cauza votului din ITRE și aș vrea să citesc o întrebare pentru el. E vorba despre ce prevede articolul 29a, și anume că există puteri de impunere a unui moratoriu, puteri diferite unele care pot să fie instituite înainte să fie activat mecanismul de rezoluție și care este valabil pentru 5 um, um, zile lucrătoare și apoi o altă putere a autorității de uh, rezoluție care va evalua activele care pot să fie folosite în procesul de rezoluție. Însă, raportorul din umbră de la ECR are înduieli în ce privește aceste puteri de moratoriu. Această posibilitate de a suspenda activitățile bancare timp de 5 zile înainte să fie activat mecanismul de rezoluție s-ar putea să creeze distorsionări pe piață, pentru că astfel piața financiară și-ar da seama că această instituție bancară se află în pragul falimentului. De asemenea, 5 uh, uh, zile nu este o perioadă suficientă pentru a evalua activele bancare care pot să fie folosite în mecanismul de rezoluție. El ar prefera o perioadă mult mai lungă, de 6 luni și nu de 5 zile. Deja există o dispoziție de a suspenda activitățile unei bănci timp de două zile în regulamentul în vigoare. Statele membre ar putea să extindă puterile naționale și să uh, um, impună moratorii mai lungi dacă așa doresc. Noi am dorit să aflăm din partea panelului dacă aceste puteri de a impune un moratoriu sunt utile, dacă ar fi cu adevărat de ajutor într-o situație stresantă și dacă n-ar fi nevoie să se facă o evaluare de impact din partea Comisiei mai întâi. Mulțumesc! Acum dăm cuvântul următorului raportor din umbră. Mulțumesc frumos! Bună, Eliza, mă bucur să te revăd! Se dorește prin acest pachet uh, să se evite repetarea crizei financiare. Însă eu cred că nu trebuie să uităm să privim și spre viitor. Uh, uh, când vorbim despre când vorbim despre fintech, um, există două opțiuni. Ori faci parte din meniu, ori ești cel care e așezat la masă ca să consume meniul și trebuie să ne gândim la nevoia de uh, programe, de soft și de competențe pentru a te descurca cu ele. Uh, dar software-ul nu este văzut ca fiind un activ uh, este un activ in, uh, intangibil care trebuie să fie uh, da, dedus din uh, activele de la pilonul 1, ceea ce din păcate nu este un stimulant pentru a inova, pentru a investi în inovare. Și e păcat pentru că ar trebui să ținem cont de acest lucru dacă vrem să stimulăm concurența și inovarea. În Statele Unite nu trebuie să făcut o asemenea deducere pentru că software este considerat ca oricare alt activ. În uh, domeniul asigurările, activele uh, um, um, intangibile sunt văzute ca oricare alte active și nu trebuie să fie deduse. Întrebarea mea este, nu sunteți de acord cu faptul că investițiile în software ar trebui să aibă aceeași pondere economică și financiară, indiferent de industria în care sunt acestea făcute? Și în plus, dacă ne uităm la Comisia Europeană și decizia pe care au luat-o privind regimurile echivalente, uh, țările terțe care nu cer deduceri pentru software uh, nu uh, au fost considerate ca um, având un element de discrepanță. Și atunci cum putem vorbi despre un level playing field, când de fapt acceptăm din start condiții inegale? Iar în ce privește uh, competențele în domeniul digital? În vremurile acestea de fintech, nu avem nevoie de talente doar în ce privește uh, uh, sectorul financiar, ci și în domeniul digital ne luptăm cu toții să atragem aceiași specialiști și probabil că anticipați uh, întrebarea mea apropo de salar. În ce măsură credeți că uh, sectorul bancar uh, riscă să fie dezavantajat? Oare va putea să facă față concurenței cu toate celelalte companii din domeniul tehnologiilor financiare care au nevoie de acești uh, specialiști? Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului GUE, îl avem pe domnul Vigas. Bun Bună ziua! Aș vrea să încep făcând o declarație de principiu, și anume, în mod firesc, vrem să facem în așa fel încât băncile să fie uh, cu un capital public, sau cel puțin în marea lor majoritate. Uh, în această propunere legislativă pe care o discutăm deja, uh, noi suntem foarte sceptici în ceea ce privește capacitatea um, acestor dispoziții legislative de a reglementa în vreun fel sectorul financiar. Eu cred că în trecut aceste acte legislative deja și-au dovedit uh, neputința. Aceasta este impresia noastră de ansamblu, dar acum avem o întrebare. Se vorbește despre un pachet legislativ. Uh, deosebit de complex și avem semne de întrebare. Noi chiar nu suntem uh, convinși de faptul că vom putea să rezolvăm problema acestor enorme bănci, așa zisele too big to fail, care nu mai oferă niciun fel de garanții lucrătorilor sau depozitarilor. Noi credem că um, deficitele și datoriile bancare riscă în continuare să fie salvate și răscumpărate cu bani publici. Din păcate, asistăm la o concentrare din ce în ce mai mare în sectorul bancar. În ce privește uh, telacul și uh, efectul de pârghie? Eu știu că Banca Centrală Germană a pus mai multe întrebări în care uh, se vedea foarte bine că uh, Băncile mari sunt cele care vor putea să beneficieze de aceste noi măsuri. Dintre cele mai mari bănci din Europa, doar 13 sunt supravegheate de Banca Centrală Europeană. Celelalte scapă de această supraveghere. Nu credeți că ar trebui să se aplice măsuri preventive tuturor instituțiilor bancare, iar în ce privește măsurile prudențiale, mă gândesc și la cele care au fost aplicate în Italia, am o întrebare. Când ați constatat incapacitatea sistemului de a-și rezolva singur problemele, când ați constatat uh, uh, toate pierderile, credeți că dacă am fi avut uh, um, Emrelu, am fi putut rezolva și evita această criză? Noi credem că pe viitor se va ajunge exact la același lucru, o uh, punere în comun a datoriilor și o răscupărare cu bani publici. Iar în ce privește cerințele de capital, se spune că o serie întreagă de active vor trebui excluse. Și vreau să știu care este părerea uh, invitațiilor noștri. Am o întrebare și pentru uh, uh doamna Laborio, sper că vă pronunț bine numele, reprezentantul uh, um, uh, um, SRB. Vreau să știu ce părere aveți despre crearea unei noi clase de active. Uh, așa numitul serial non-privar creditor class. Și vreau să știu ce părere aveți despre această nouă clasă de active. Mulțumesc. Thank you for the Sven Mulțumesc de la Vers, Sven Giegold. Um, first, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Elisa, mă bucur să te revăd, felicitări pentru munca ta și am o întrebare pentru tine direct. Știi din munca noastră comună că noi am fost totdeauna pentru o strategie dublă de reducere a riscurilor și de partajare a acestora. Ai spus că până acum partajarea riscurilor nu funcționează bine. Din perspectiva ta, ce ar trebui să sugereze Parlamentul pentru a consolida partea de partajare a riscurilor din Uniunea Bancară? În al doilea rând, pentru doamna Nui, Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru propunerile concrete în care cereți mai multă Europa în acel pachet. Cred că suntem de acord cu majoritatea punctelor pe care le-ați menționat. De aceea, aș vrea să vă pun două întrebări suplimentare. În primul rând, credeți că e nevoie de o armonizare sporită? Nu ați vorbit despre domeniul supravegherii macroeconomice și nu ați vorbit nici de instrumentele de supraveghere. Puteți da Parlamentului propuneri concrete în acest sens? Și în al doilea rând, propunerea Comisiei, din păcate, nu a fost însoțită de o analiză de impact cantitativă. Nu știm dacă există realmente o reducere a riscurilor sau nu. Schimbările din uh, orientările privind pilonul 2 în așa fel încât cerințele de capital să fie transformate în orientare de capital, are pentru SSM un efect de 155 de miliarde de euro de convertire a ă, cerințelor obligatorii în orientare. Poate că acesta nu e un pachet de reducere a riscurilor, poate că de fapt are și un efect de sporire a riscurilor. De aceea vreau să vă pun următoarea întrebare. Ne puteți ajuta să cuantificăm efectele diferitelor măsuri propuse în pachet asupra SSM? Și apoi, o întrebare pentru domnul Andreea Eria și pentru dumneavoastră, doamnă Nui. BCE și EBA și-ar putea face propriile propuneri de consolidare a proporționalității în regulamentul bancar? Știți că sunt multe voci critice în acest sens și se înrăutățește reputația instituțiilor mai mici din Uniunea Bancară. Ar fi un semnal puternic dacă instituțiile europene ar putea chiar ele să facă propuneri pentru noi ca legiuitori ca să putem consolida proporționalitatea și astfel să mărim sprijinul pentru Uniunea Bancară, de care să fim mândri. Thank you, Sven. Mulțumesc, Sven, mulțumesc tuturor pentru respectarea timpului. De la ENF, am scuzați, domnule Vali, vreți să luați cuvântul? O, numai... Mulțumesc, am două întrebări rapide. Prima pentru uh, domnul Laborio. Apropo de transparență, discutăm cu ceilalți colegi raportori din umbră în ce privește revizuirea directivei BRRD și o problemă care s-a pus imediat este cu privire la Uh, deciziile pe care le poate la bordul rezoluției unice, în anumite cazuri și are toată discreția ce privește luarea acestor decizii, care apoi vor deveni obligatorii pentru bănci care au o um, importanță sistemică. Și mi se pare firesc ca anumite informații să rămână confidențiale, să, fie, nu, să nu fie făcute publice ca să nu creeze panică pe piețe. Dar eu mă întreb dacă nu putem să avem o perioadă de timp după care informațiile care nu mai sunt sensibile să poată să fie publicate și de asemenea să se știe în baza căror decizii, baza căror informații s-au luat uh, deciziile respective. Deci să avem o perioadă de timp după care aceste informații să fie uh, declasificate și să știm cum s-a ajuns la decizia uh, respectivă, nu știu, după șase luni sau un an, ca să avem un câștig de transparență și să încurajăm această uh, practică. Um, o altă întrebare despre MREL. Toată lumea știe că piața împrumuturilor non-performante a atras mult uh, speculanții mai ales uh, a felului în care au fost uh, vândute anumite pachete de credite uh, neperformante în momentele de criză. Și am constatat că au fost vândute cu prețuri foarte mici și, de fapt, atunci când uh, uh, aceste credite au fost recuperate, s-au făcut la un preț mai mare decât prețul la care au fost achiziționate. Oare n-am putea să avem un sistem uh, ca să monitorizăm cum sunt gestionate aceste împrumuturi neperformante pentru ca uh, speculanții să nu creadă că este mult, e foarte ușor și că e, rata de profit este foarte mare când achiziționezi asemenea pachete. Să evităm ca specula să ia amploare prea mare și să se intereseze prea mult în gestionarea acestor credite neperformante. Mulțumesc! Thank you. For the ENF. Mulțumesc, domnul Mono de la ENF. Okay, in that... Ah, bine. Atunci, așa, aici se încheie prima rundă de întrebări. Știu că sunt multe întrebări, pentru unii dintre dumneavoastră au fost întrebări foarte specifice, dar vă sugerez să nu depășiți 2-3 minute de persoană pentru a răspunde la întrebările care vi se par cele mai relevante. Nu trebuie să răspundeți la toate dacă nu doriți. Domnul Eria, doriți să începeți? Da, mulțumesc. Îmi cer scuze dinainte pentru că nu voi putea să răspund la toate întrebările din această rundă. Aș vrea să încep cu uh, protecția contribuabililor, capitalizarea precauționară și uh, situația creditelor neperformante. Aici uh, problema cheie este că se poate să se ajungă în situații în care o bancă sau mai multe bănci nu că se simt uh, pe punctul de a da, de a, face, de a da faliment, însă uh, nici nu își pot uh, servi clienții așa cum ar trebui. O, o profitabilitate foarte mică. Sunt bănci neperformante pe o perioadă foarte lungă. În această situație ar putea fi util să se aloce o oarecare sumă de ajutor de stat pentru a stimula procesul. Și ideea cheie este că acest lucru trebuie făcut în funcție de criteriile stricte prevăzute în BRD. Deci, uh, cu implicarea investitorilor și în așa fel încât prețul să, refere, să reflecte valoarea economică reală a activelor și să se respecte aceste prevederi. De aceea, cred că uh, utilizarea acestui instrument în acest cadru nu trebuie considerată o deviere de la BRRD, ci o aplicare foarte specifică a BRRD. Ce s-a spus în ultima intervenție? Ideea că există doar o mână de cumpărători, 12-15 cumpărători pe plan global pe această piață, care sunt foarte specializați, care au resursele și cunoștințele pentru a investi în acest proces, iar vânzătorii sunt foarte numeroși, înseamnă că crearea unei uh, societăți de vânzare de active poate avea ca obiectiv obținerea unui preț mai bun pentru acele active și, ca urmare, piața poate să devină mai eficientă. Ceea ce privește ierarhia creditelor și așa mai departe, noi susținem această propunere. Mi-amintesc că noi, personalul EBA, am propus această idee atunci când s-a uh, venit cu ideea de a se armoniza acest concept, pentru că am constatat că la diferitele crize s-a răspuns în funcție de criterii uh, subordonate diferite. Deci susținem această propunere. La ora actuală piața e foarte lichidă, sunt cerute aceste instrumente și băncile ar trebui să-și accelereze uh, alinierea la aceste prevederi uh, BRD și deci ar fi foarte util în cadrul actual. În ceea ce privește proporționalitatea, da, dorim să ne facem propunerile. Cred că sunt trei probleme separate. În primul rând, avem suficientă proporționalitate oricum în sistem. Astăzi, o bancă simplă care face treburi obișnuite trebuie să respecte 10% din cadrul nostru de raportare. De, deja e mult. Uh, și uneori e greu pentru că uh, ar trebui ca comisia să vină cu un fel de ghid digital cu un soi de semnalizare care să arate băncilor ce măsuri trebuie să respecte și ce nu. În al doilea rând, simplificarea regulilor de conformitate este foarte importantă, mai ales în domeniul raportării. Și aici uh, avem idei clare despre ce dorim să facem în cadrul nostru de raportare și ce credem noi că trebuie să facă alte autorități. Deci poate că ar fi ideală o coordonare mai bună între autorități. În cele din urmă, cerințele care nu sunt adecvate pentru băncile mai simple. Nu cred că e mult aici, însă probabil că ar trebui revizuite și aceste prevederi în legătură cu TILAC, am uh, propus extinderea cerințelor și la alte instituții cu importanță sistemică, atât în ceea ce privește subordonarea, cât și pilonul 1. Deci uh, susținem evoluțiile în această direcție și cred că trebuie să mă opresc. Vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Noe. Mulțumesc, doamna Nui. No, my microphone. Uh, what is the... Uh, ce înseamnă care este situația protecției contribuabililor acum? Vânzării, vânzătorii în detai nu știu bine că pot să piardă bani când investesc într-o bancă și este nevoie de o mult mai bună comunicare și informare pe acest domeniu. Preferința de depozite pe care o susținem noi la BCE, nu vreau să intru în detalii, e tehnic, însă este prezentată într-un text mai lung uh, pe care îl pregătisem pentru remarcile mele introductive, dar l-am scurtat când l-am prezentat oral. Deci sugerez persoanei care a pus întrebarea să citească acel text. În ceea ce privește uh, activele uh, intangibile și uh, capacitatea de uh, absorpție a pierderilor totală TILAC, uh, sigur că uh, anumite tipuri de fonduri nu pot absorbi pierderile, cum sunt fondurile de tip Goodwill, care sunt eliminate treptat până în 2019, uh, Badwill negativ și așa mai departe. Aceeași uh, valoare poate să fie sau să nu fie absorbantă de pierderi în funcție de situație. Sigur că transparența e foarte importantă și trebuie să fie prezentă, trebuie să ne asigurăm că se fac publice cât mai multe informații. Pe de altă parte, nu putem să facem uh, supraveghere verificând fiecare tranzacție dintre bănci. Nu poate să facă asta autoritatea de supraveghere și riscurile produse ar fi mai mari decât beneficiile. În legătură cu TILA, capacitatea totală de absorpție a pierderilor, în Europa noi avem MRL, în același sens, care trebuie cerințe minime care trebuie aplicate proporțional, desigur, pentru că unele bănci sunt mai puțin sistemice decât altele. Și în ceea ce privește proporția de efecte pârghe, noi credem că aceasta trebuie să fie cât mai aproape de definiția pachetului de valoare garantată și orice excepție uh, reduce valoarea acestui uh, mecanism de siguranță. Dacă putem să facem subcategorii de bănci, cum ar fi băncile pentru dezvoltare, care să aibă un tratament specific, acest lucru trebuie făcut în mod transparent. Ca toată lumea să știe că efectul de pârghie este mai mic pentru acele bănci dacă e posibilă o mai mare armonizare a măsurilor macroeconomice și macroprudențiale, da, cu siguranță. Există o componentă națională puternică și e bine așa, însă cred că putem în această direcție să mergem către o armonizare sporită. Dacă uh, dacă uh, dacă cerințele din pilonul 2 pot fi armonizate uh, în ceea ce privește trecerea de la criterii obligatorii la orientare, noi credem că dacă e posibil, însă trebuie să se facă după o discuție cu banca și o analiză a planului de capital. Numai atunci putem lua măsuri de supraveghere. În același timp, meritul acestor măsuri este că se micșorează pragul de declanșare a sumei uh, minime, ceea ce permite o utilizare mai bună a instrumentelor de capital necesare. Proporționalitatea, da, e un element foarte important. Nu credem că trebuie să fie făcută prin frecvența raportării, ci prin granularitatea elementelor cerute. Pentru că uh, Frecvența uh, aceasta presupune ca băncile să-și fi dezvoltat sistemul IT. Pentru noi e foarte important să avem suficiente informații privind băncile și desigur că putem să facem progrese. Eu sunt dispusă să colaborez cu EBA în ceea ce privește reducerea granularității elementelor cerute. În ceea ce privește prețurile pentru creditele neperformante, care sunt foarte mici, e, într-adevăr, o piață a cumpărătorilor. Când sunt sute de uh, poziții neperformante de vânzare pe piață, înseamnă că vânzătorii nu prea au putere de negociere. De aceea au merite inițiativele propuse de EBA, de Andreea Enria, de a avea o autoritate europeană de gestionare de active nu înseamnă neapărat solidaritate de finanțare sau de guvernanță a pierderilor, ci doar o putere sporită de uh, negociere pentru instituțiile europene. Sigur că există moduri de a mări prețurile, se poate ameliora cadrul juridic din anumite state, se pot uh, stabili metode de reintroducere de garanții, prețurile sunt foarte mici pentru că există o capacitate sporită de uh, a face aceste lucruri. Cred că aici am să mă opresc. Thank you, Mr. Weber. Thank you. Um, we, we received... Uh... Mulțumesc. Am primit, domnul Laburiu. Am primit uh, mai multe întrebări uh, în legătură cu propunerile separate și, așa cum spunea Andreea, noi uh, considerăm că această propunere e cumva independentă, desprinsă de pachet, în sensul în care, oricare ar fi schimbările pentru restul pachetului, se introduce un strat suplimentar care este foarte clar în ceea ce privește subordonarea dacă intervine o criză. Dacă apare o criză și dacă se lansează o schemă de rezoluție sau de lichidare, sunt singurele opțiuni pe care le avem la îndomână. E foarte important să se creeze acest uh, uh, strat suplimentar de datorie uh, de tip junior la, în momentul crizei, pentru că astfel se creează claritate pentru investitori, apoi se îmbunătățește și calitatea stratului MREL pe ansamblu și de aceea noi sprijinim propunerea Comisiei și considerăm că cu cât intervine mai repede, cu atât mai bine, sigur, fără a ă, se atinge de soluțiile care sunt puse în aplicare sau care deja au fost puse în aplicare. Deci credem că și aici e nevoie ca propunerea să intervină cât mai repede pentru că perioada de tranziție să nu fie prea îndelungată. În ce privește moratoriul, așa cum spuneam înainte, da, într-adevăr, această propunere conține două elemente diferite, unul, unul pentru autoritățile de rezoluție, unul pentru supraveghetori. Dacă putem uh, combina aceste două aspecte cu al treilea care există la BRD, am putea avea ajunge la 10-12, dar în orice caz și aici e nevoie de clarificări pentru că, așa cum spuneam, e foarte greu să susții activitățile pe o perioadă atât de îndelungată. Și apoi, dacă uh, mai ținem cont doar de cele două moratorii, se mai pune și problema creditelor nereperformante, deci dacă vrem să lansăm al doilea uh, moratoriu și apoi al treilea, deci am avea o întrerupere. De fapt, nu știm foarte clar și de aceea am spus chiar de la început că noi suntem pentru un moratoriu, pentru rezoluție, pentru că astfel am putea avea mai mult timp la dispoziție pentru a pune în aplicare măsurile. Poate nu neapărat uh, atât de mult uh, cum uh, sugerează Comisia în propunere și dacă avem două moratorii, avem nevoie de coordonare între cele două autorități, deci cea de supraveghere pe de o parte și cea de rezoluție pe cealaltă parte. Dar, așa cum spuneam, mai sunt și alte probleme uh, Uh, nu numai întârzierile, și sfera de aplicare este foarte importantă. Dacă nu avem o sferă de aplicare, mai ales în ce privește partea de răspundere pentru bănci, atunci pertinența moratorului va fi uh, limitată, va fi redusă. În ce privește uh, TELAC pentru creditele neperformante, așa cum am spus și înainte și cum au spus și antevorbitorii mei, noi sprijinim această idee că toate băncile oricare ar fi instrumentele de rezoluție folosite, trebuie să aibă uh, o datorie sufi, uh, uh, uh, posibil de acoperit. Deci, credem că uh, DCIDS ar fi o valoare adăugată. Toate băncile cu amprentă sistemică au nevoie de această abordare de tip 1 și de acest nivel suplimentar. Sigur că trebuie să menținem și o abordare de tip pilonul 2 fără prea multe limitări sau prea multe constrângeri pentru aceste bănci. Sigur, în ce privește subordonarea uh, calității, este un aspect foarte important și se face și legătură cu subiectul pe care l-am uh, discutat înainte în legătură cu ierarhia creditorilor. Poate că am putea să îmbunătățim calitatea la un preț relativ redus. Și apoi, în legătură cu întrebarea legată de chestiunile de transparență. Așa cum spunea Daniel, uh, pe partea de rezoluție, ne confruntăm cu aceleași probleme și trebuie să facem diferența între două lucruri, uh, faza de uh, rezoluție și sistemul de rezoluție. Și astăzi noi nu suntem uh, confruntați cu cazuri de rezoluție deocamdată și deci credem că această fază de uh, rezoluție ar trebui să fie mai bună gândit, mai bine gândită. Industria, de exemplu, ne-a cerut ca obiectivele MREL să fie publicate imediat. Noi nu credem că e bine, nu credem că ar fi bine să ne precipităm deocamdată, pentru că trebuie să ne axăm acum pe perioada de tranziție și ce e mai important este ca băncile să devină conștiente de faptul că trebuie ca de-a lungul timpului să construiască o abordare pas cu pas pentru a ajunge la acest nivel uh, MREL. Uh, deci, deocamdată, nu trebuie să ne ocupăm doar de obiective și propunerea din pachetul uh, european este pozitivă. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să mă refer la câteva uh, chestiuni importante pentru noi. În ce privește expunerile verzi și maro, ele ar trebui să fie uh, abordate cu, risc, cu, cu cadrul actual Uh, ne-am ocupat de acest subiect în contextul uh, expunerii băncilor. Am încercat să vedem dacă băncile au ținut uh, cont de faptul că existau și riscuri de mediu, de exemplu, riscuri climatice în expunerile lor. Și din experiență am ajuns la concluzia că băncile, în mod normal, țin cont de aceste riscuri. Dar problema cu aceste riscuri este că mm, ele acționează pe termen foarte lung și câteodată băncile au tendința să aibă o abordare pe termen scurt. Nu cred că e nevoie de o reglementare sau de un regulament, dar trebuie să atragem atenția um, autorităților de reglementare. În ce privește remunerările, sigur că e un subiect uh, uh de, pertinent pentru Suedia, având în vedere că fintecul a fost lansat de mult în Suedia, nu am înțeles că ar fi o problemă ca băncile să aibă posibilitatea să angajeze uh, angajați din domeniul fintech uh, datorită restricțiilor uh, salariale din uh, domeniul bancar. Însă știți că uh, cultura bancară e rezistentă la schimbare și când uh, se pune și problema inovării, no, uh, eu nu cred că e o problemă. Problema însă e că băncile plătesc mult mai mult decât noi, dar asta e o altă problemă. Modelul intern de care s-a vorbit. Eu doream să vorbesc acum despre uh, modelul intern și concurență, dar e o problemă și că nu ținem cont de riscurile sistemice. Uh, deci, modelul nostru intern în domeniul imobiliar uh, sugerează un risc cam de 5%. E un risc foarte mic. Uh, băncile nu au niciun fel de acoperire a astfel de riscuri, pentru că, bineînțeles, sistemul suedez este foarte performant, uh, sistemul statului social. 5% e un risc minim. Este mult prea mic și uh, deci băncile, vom cere băncilor să aibă cerințe de capital tocmai în baza pilonului 2. Și s-ar putea să nu fie posibil sau în orice caz nu, să nu fie limitat în pachetul bancar și deci e important să menținem uh, flexibilitatea. Și în ce privește efectul de levier, de care s-a vorbit deja, noi uh, suntem pentru un astfel de efect, dar credem că ar trebui să fie oprit, pentru că dacă nu Uh, ar trebui să fie inferior uh, capitalului de risc, pentru că dacă nu s-ar putea, putea să se sporească riscul. Dacă efectul uh, de levier este la fel atât pentru activele riscante cât și pentru cele neriscante, e la fel ca o expunere pentru un startup sau o um, firmă cu capital privat. Deci Credem că efectul de uh, levier ar trebui să fie uh, folosit ca o frână, dar nu uh, ca un bumerang care să oprească piața. Mulțumesc! Mulțumesc, Elisa Ferreira! O să încerc să răspund la mai multe întrebări. Ce e foarte important în acest moment reprezintă nivelul diferit și prezența creditelor neperformante în sistem. Nu e cu aceeași amploare peste tot, însă să nu uităm că există jurisdicții în care nu există credite neperformante, însă doar în urma unei uh, soluții uh, radicale Uh, adoptate de către aceste jurisdicții înainte de 2013. Deci pe aceeași piață pot apărea bănci uh, care și-au făcut curățenie în ogradă, de exemplu, înainte de 2013 și înainte BRD și există alte jurisdicții care au fost uh, prinse pe picior, uh, au fost surprinse de uh, legislație și deci nu au uh, acționat și nu au instrumente pe care să le folosească pentru a lua măsuri. Deci, iată, e o situație care creează un uh, sistem uh, foarte inechitabil, condiții foarte diferite și astfel asistăm la o uh, scădere majoră a profiturilor băncilor în anumite jurisdicții. Și fac legătura cu al doilea element aici, cererea de MREL. Bineînțeles că dacă vrei să uh, Uh, aplici uh, sistemul de rezoluție unei bănci, trebuie să ai uh, pârghile necesare, dar trebuie să ne asigurăm și că să, să fim conștienți că profitul băncii respective în acea perioadă este foarte uh, uh, redus. Și deci uh, creditele neperformante apar în bilanțiere și deci uh, capitalul uh, de salvare va fi Uh, foarte costisitor sau inexistent și va exista o concurență foarte mare între băncile care pot să-și uh, permită uh, această rezoluție și altele care vor fi ucise în urma acestei situații. Trebuie să fim atenți la o astfel de situație și de aceea proporționalitatea și perioada de tranziție sunt, sunt de dorit și aș dori să uh, subliniez încă o dată cele spuse de către Dominic. În ce privește cele spuse de către Sven, Sven, mă bucur uh, că participăm la aceeași reuniune din nou, dar e foarte important ca în acest pachet privind Uniunea Bancară uh, să nu uităm că nu avem punerea în comună riscurilor. Avem controlul riscurilor, pentru că punerea în comună riscurilor se face la nivel uh, de supraveghere, de rezoluție, dar nu avem o punere în comună a riscurilor, deci nu avem niciun uh, mecanism de stabilizare. Ceea ce e un mediu într-adevăr destul de riscant, de periculos deocamdată, și aceasta și pentru că băncile cele mai importante sunt cele care au fost uh, văzute sau percepute de către cetățeanul de rând ca fiind mai stabile, mai tradiționale, uh, de tranziție și deci uh, uh, mai puțin riscante. Deci aceste bănci, dacă nu sunt acoperite de regimuri uh, speciale, de reguli, sunt expuse riscului de a, deci prin această operațiune de salvare, să salveze anumite active Uh, care nu pot fi împrumutate, precum uh, datorie suverană sau uh, depozite. Și e modul, modalitatea cea mai proastă de a atinge obiectivul pe care îl menționa Burkhardt ca contribuabilii să nu plătească. Pentru că dacă nu iei măsuri alternative și am asistat la o parte dintre ele, tocmai pentru că nu știi cum să stabilizezi sistemul. Pentru că trebuie să salvezi Uh, economiile și depozitele cetățenilor și ale investitorilor care uh, nu uh, sunt plătiți pentru a acoperă riscul, ceea ce declanșează un risc sistemic. Deci e o, o situație tipică la care asistăm și trebuie să luăm măsuri de ajustare foarte fine pentru a nu distruge pachetul, ci pentru a înțelege că Uh, noile reguli de subvenții din 2013 plus uh, BRD plus uh, cerințele din, pentru, din partea autorității de supraveghere de a solicita mai mult capital și apoi de la autoritățile de rezoluție de a uh, emite toate aceste uh, operațiuni de tip bail-in s-ar putea să aibă uh, un efect cascadă și de aceea trebuie să încercăm să ne punem de acord cu toții uh, Uh, și să lăsăm și uh, marja uh, pentru a permite sistemului să evolueze. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să mulțumesc tuturor experților care au vorbit am dat cuvântul colegilor Uh, experților pentru a răspunde la întrebări. Îmi cer scuze colegilor care, uh, pe care i-am întrerupt, dar în orice caz mi se părea foarte important să primim răspunsuri la întrebările pe care le-am pus. Trecem acum la a doua rundă de dezbateri, o perspectivă mai te, uh, ce deci, a factorilor implicați. O să-mi cer scuze dinainte dacă, îmi, dacă le stâlcesc numele. Îi rog pe cal Peter Schachman Falis, așa ceva, spune președinta, de la uh, Asociația Germană a, uh, econ de Economii din Germania. Vă rog, dacă vă puteți respecta timpul de 5 minute, ar fi ideal. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit posibilitatea să mă exprim cu privire la noul pachet legislativ CRR, CRD, BRD și SRMR. E foarte important uh, ca acest pachet să fie adoptat, este și necesar să fie adoptat și încheiat, pentru că avem nevoie de o pauză de reglementare în care uh, legislația de până acum și efectele sale să poată fi evaluate înainte de introducerea unui nou pachet. Deci uh, sperăm ca acest pachet să fie încheiat cât mai rapid. În pachetul său, Comisia a ă, propus adaptări necesare și utile. În perioada de tranziție se ține cont de riscurile de piață și de ă, efectul de pârghie. De asemenea, e vorba și de finanțarea economiei europene și pentru aceasta e foarte important să fie extins factorul de sprijin pentru IMM-uri ă, cu 1,15 miliarde de euro. Însă, ce nu este necesar este să se mărească complexitatea legiferării, ceea ce înseamnă că noua limitare între instituții comerciale și necomerciale presupune ca multe uh, instituții nerelevante să fie apăsate de povara unei, la care ar trebui supuse doar instituțiile cu tranzacții bilanțiere. Este important ca excedentul uh, rezultat din depuneri să nu fie sancționat. De asemenea, uh, trebuie să se uh, țină cont de situația riscului de piață și de complexitatea prevederilor în acest sens. Eu aș vrea să vorbesc acum despre situația băncilor cu risc mic. Uh, Uh, situația lor e foarte importantă în întreaga Europa și pentru ele trebuie să se prevadă o reglementare proporțională. Prin Basel III, legiuitorul european, la 1 ianuarie 2014, a uh, aplicat la 8.000 de instituții bancare din Europa aceleași prevederi. Această abordare de tip one size fits all nu este adecvată. În 2016, 64 de autorități uh, bancare trebuiau să 64 uh, de cerințe ale EBA trebuiau îndeplinite de bănci. Și chiar și instituțiile financiare mici și cu riscuri puține sunt apăsate de această reglementare uh, și în fapt se creează, de fapt, un risc operațional pentru aceste instituții cu risc scăzut. Propunerea Comisiei de a, elimi, de a uh, elimina de la proporționalitate anumite elemente nu uh, este, după părerea noastră, favorabilă sistemului bancar european. Noi propunem ca instituțiile mici și cu risc redus să fie puse într-o categorie a uh, instituțiilor bancare simple la care să nu se aplice definițiile pe care le folosesc instituțiile bancare mari. Și deci instituțiile mici să fie uh, scutite. Eu vorbesc acum de povara administrativă, nu vorbesc de prevederile de lichidități, de capital. Ne putem imagina ca instituțiile care nu sunt relevante sistemic din întreaga Europa, care trebuie acum să respecte regulile uh, care în pachetul Basel se adresează instituțiilor mari, să nu trebuiască să le respecte pe acestea pe viitor în proporție de 1 la 1. E important ca tot ceea ce înseamnă uh, redresarea, rezoluția, să se aplice doar ce este relevant. Uh, doamnă președinte, de fapt, domnule președinte, între timp, cred că pot să uh, răspund la unele întrebări care au fost deja puse de, uh, de unii dintre deputați. Mm, mi-am notat câteva lucruri și aș vrea să le spun rapid. Dacă în Europa se va permite această proporționalitate, abia atunci uh, vor fi competitive toate instituțiile financiare. La BRD și SRMR Există aceste prevederi privind rezoluția și de cele mai multe ori instituțiile mici în chiar în aceste situații nu au nevoie de prevederi specifice de capital. Pentru acestea, MREL și TILAC nu sunt propuneri uh, sau cerințe neapărat necesare. De aceea nu e nevoie de acest lucru. Mulțumesc! Thank you very much. Next speaker is Frederic Udea. Acum dau cuvântul lui Frederic Udeo, care, din câte știți, este Chief Executive Officer la Societe General și, de asemenea, președintele Uniunii uh, Federației Europene a Băncilor. Bine ați venit și vă dau cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, dați-mi voie să subliniez faptul că vorbesc astăzi în capacitatea mea de președinte a Federației Europene Bancare și nu în calitate de uh, um, um, CEO la Societe Generale. Vreau să subliniez patru elemente, dincolo de aspectele tehnice acestui pachet deosebit de complex. Și Asupra lor aș dori să mă concentrez. În primul rând, nevoia de a exista condiții egale la nivel internațional și aceleași reglementări pentru toată lumea. Știți că peisajul reglementativ este cât se poate de fragmentat și cu atât mai mult uh, după alegerile din Statele Unite ale Americii și uh, gândindu-ne la ce se va întâmpla uh, în perioada post-Brexit. Noi ne dorim să avem uh, un cadru de reglementare robust, există acorduri internaționale care să ne ajute, însă trebuie să fim prudenți, trebuie să evităm scenariul în care Europa uh, aplică uh, propuneri care încă nu au ajuns la maturitate așa cum s-a întâmplat cu CRR și CRD, care au fost aplicate înainte să se adopte tilacul la nivel internațional. Ar trebui să tragem învățăminte din această experiență, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește single rule book, uh, la Basel, uh, definiția încă n-a fost uh, um, definitivată și încă nu știm care va fi poziția SUA în această privință. Și având în vedere aceste incertitudini, Cerințele de capital între noiembrie 2016 și noiembrie 2017 s-ar dubla. E adevărat că propunerea Comisiei se bazează pe deciziile uh, Basel 4, însă, însă uh, în uh, februarie 2017 Uh, Comitetul de la Basel a făcut o evaluare care a spus că impactul nu va fi doar de 14% maxim, cum a spus Comisia, ci de până la 18% sau chiar mai mult. Și cum spuneam, trebuie să ne gândim la ce se va întâmpla în urma ieșirii Regatului unii din UE. Comitetul Basel a amânat discuțiile în ce privește RTB-ul și ar trebui ca și la nivel european să se țină cont de acest lucru. Al doilea element, cum transformăm luna Bancară într-o realitate prudențială? Știți că băncile europene n-au putut să uh, profite de beneficiile unui adevărat sector bancar integrat. Încă plătim uh, uh costul salvării băncilor cu importanță sistemică și de asemenea există această problemă a diversității ordinilor uh, uh, juridice. Uh, E adevărat că cerințele de capital au fost un pic, uh, sunt acum mai flexibile, dar în continuare a avea uh, garanțite până la 50% uh, nu este o cerință ușor de respectat. Să nu uităm uh, cadrul privind mecanismul unic de rezoluție. Noi avem o piață unică și tranzacțiile între entitățile din aceleași state membre ar trebui să um, respecte aceleași reguli precum cele uh, aplicate tranzacțiile între entități bancare din două state membre diferite. În ce privește ierarhia creditorilor, Comisia are dreptate când a plasat această propunere într-un dosar separat pentru a accelera procedura. Este un element indispensabil pentru a se ști care sunt datoriile eligibile și cum pot să uh, um, pui în aplicare în timp util cerința privind capitalul tampon și uh, ar trebui de asemenea să existe o schemă pentru acele pasive și, uh, și uh, active eligibile. În sfârșit, în ce privește articolul 29, eu cred că ar trebui să aveți un calendar mai adecvat pentru a accelera examinarea procedurii. Și noi credem că din ianuarie 2018 ar trebui să se aplice noile reguli, mai ales că știți că um, um regulile uh, prudențiale, noile reguli prudențiale se vor aplica de asemenea din 2018. În acest pachet există mai multe măsuri care ar trebui să îmbunătățească capacitatea de creditare a băncilor ca să sprijine economia europeană. Noi sperăm că deputații europeni nu vor ezita să îmbunătățească propunerea Comisiei ca să extindă factorul de sprijinire a IMM-urilor și pentru a se sprijini investițiile în infrastructură. Și aș vrea să vă amintesc că majoritatea proiectelor de investiții în transport, energie regenerabile și spitale sunt finanțate de către bănci. Vreau de asemenea să mă refer la felul în care băncile contribuie la digitalizarea economiei europene. Băncile trebuie să investească în uh, evoluția de software pentru a rămâne competitive. Deci uh, investițiile în software sunt penalizate în Europa, pentru că în SUA investițiile în software sunt văzute la fel ca și investițiile în uh, patrimoniul imobiliar, de exemplu, și au o pondere de risc asemănătoare. În ceea ce privește reducerea riscului, Europa trebuie să se linieze standardelor globale, însă să țină cont și de specificitățile sectorului financiar european. Aș vrea să mai adaug faptul că uh, capacitatea băncilor europene de a face față concurenței internaționale n-ar trebui să fie afectată de aceste noi reglementări. Rostul băncilor este să financeze economia uh, reală și să permită uh, serviciilor financiare și bancare europene să rămână competitive, ceea ce va fi spre avantajul economiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom face tot ce ne stă în putință, astfel încât să ne gândim foarte bine la instrumentele din propunerile CRR și CRD, fără să afecta capacitatea băncilor de a fi competitive și ținând cont și de cerințele de uh, supraveghere. Acum dau cuvântul uh, reprezentantului grupului ERSTE. Mulțumesc, sunt uh, Andreea Strechte, sunt președintele uh, Consiliului de Management de la uh, grupul Bacar Erste. Sunt onorat să prezint grupul Erste în Parlamentul European. E bine când noi, acești um, Uh, jucători mai mici de pe piață avem ocazia să ne vedem uh, uh, ochii în ochi cu principalii um, actori. Și aș vrea să vă spun care este părerea noastră despre reglementări, TILAC, MREL și așa mai departe. Știți că noi suntem cel mai mare grup de retail din șase țări europene, România, Republica Cehă, Slovacia, toate aceste locuri ciudate, noi avem plăcerea ca în fiecare stat care face parte din uh, Uniunea Europeană să uh, um, ne descurcăm cu cel puțin 10 autorități de supraveghere. Din când în când am plăcerea să mă întâlnesc cu unul dintre uh, clienții mei, dar nu se întâmplă prea des pentru că trebuie să-mi petrec timpul cu autorități de reglementare și cu politicieni. Dar mă bucur totuși să mă aflu astăzi la Bruxelles. Nu am să mă uit la notițele pe care le-am pregătit, pentru că vreau să vă spun doar un singur lucru. E minunat ce faneți dumneavoastră. Vă rog să terminați. Nu-mi pasă cum terminați. Terminați odată regulamentul ăsta și orice ar fi, eu am să accept orice hotărâți dumneavoastră, dar haideți odată, terminați-vă treaba și nu-l mai schimbați timp de următorii 10 ani, vă rog frumos. Aceasta este singura mea dorință. Dar mai am și o altă solicitare. Vă rog frumos, gândiți-vă la ce ați făcut până acum, inclusiv la noi, autoritățile de reglementare, politicienii și băncile din Europa. Nu pot să spună decât că a fost util. Dacă ne permite să îndeplinim uh, scopul nostru comun și anume ca toată lumea în Europa să se bucure de prosperitate. Ce vă pot eu spune din experiența proprie, știind că suntem prezenți într-o regiune în care mulți oameni câștigă maxim 300-400 de euro pe lună, pot să vă spun că pentru noi este foarte, foarte greu să permitem crearea de prosperitate în această regiune. De ce? în mare parte din cauza noastră, în parte din cauza dumneavoastră, a politicienilor și în mare parte din cauza autorităților de reglementare. Nu totdeauna ne faceți viața ușoară și nu ne permiteți să creăm bogăție și prosperitate. Lângă mine stă o doamnă care este implicată în activitățile bancare sociale. Din păcate, consecința nedorită a reglementărilor noastre este că Uh, facem să dispară aceste uh, activități bancare sociale. Noile reguli nu îmi permit să împrumut nici măcar o centimă unei persoane care nu are securitate socială, nu are niciun fel de uh, garant și atunci n-am cum să o ajut. De asemenea, nu avem instrumente alternative pentru acești oameni, pentru că o mică întreprindere de uh, capital de risc Eh, nu sunt nimic, nu reprezintă nici cât negru sub unghie. Noi am avea nevoie de miliarde și miliarde și miliarde ca să-i sprijinim pe oamenii care n-au nimic de oferit decât inima lor, munca lor și faptul că au încredere în viitor. Și din păcate aceasta nu mai este o categorie care să-i poți acorda un împrumut. Dacă nu schimbați nimic, atunci Europa se va afla într-un mare uh, dezavantaj față de alte regiuni unde acest tip de creditare este posibilă. De ce? Pentru că Europa este o societate uh, orientată total înspre datorie. Există două țări în Europa care au un fel de piață de capital, Elveția, care n-a fost niciodată în UE, și Anglia, care pleacă din UE. Peste tot în altă parte, chiar nu e important. Germania, Suedia um, au un pic și Spania și în regiunea mea nu avem nimic. Nu există o piață de capital și nu va exista o piață de capital în următorii 50 de ani. Deci cine crezi dumneavoastră că va finanța micile întreprinderi, noile întreprinderi, întreprinderile sociale? Piața de capital nu există, investitorii privați nu există și băncile fac uh, uh, uh, întâmpină din ce în ce mai mari dificultăți. Asta este cu partea de creditare. Haideți să ne uităm acum la cum poți să crezi bogăție pentru oamenii săraci. Cum poți să crezi bogăție pentru oameni care câștigă doar 1000 de euro pe lună și nu poți să economisească mai mult de 50 de euro pe lună? Noi împreună, bănci, autorități reglementare și politicieni, am furat unei generații de europeni posibilitatea de a uh, se îmbogăți fără niciun fel de riscuri. Vă rog frumos să nu pierdeți din vedere ce vă spun eu. Uitați-vă pe graficul meu. Dacă rețineți măcar acest grafic, am să fiu fericit. Dați-vă seama că în ultimii ani n-am făcut nimic ca să îmbunătățim această realitate. Am furat germanilor din casa de mijloc, dar și celor din Cehia sau din orice altă țară, posibilitatea de a face bani, cu excepția veniturilor obținute prin muncă. Dacă nu investești în uh, în um, German Bund, în, în, um, cumperi obligațiuni de stat din Republica Cehă, nu pierzi, nu mai poți să investești, nu mai poți să faci un, un pic de, de, de profit fără riscuri. Pentru că acum inflația este mai mare decât uh, randamentul pe care poți să-l obții și rata de profit pe care ți-o pot garanta băncile. Uh, Acum, când avem o generație care crește și care are o idee complet diferită despre valoarea banilor decât cea pe care am avut-o noi, cum veți face? Astăzi poți să obții bani doar dacă ai cu ce să garantezi, deci cu ce să girezi. Acum nu mai poți să obții bani decât dacă ești suficient de bogat ca să obții garanții. Această schimbare este una radicală și este mult mai importantă pentru mine, indiferent dacă adoptați stila Campbell sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Now, next. Mulțumesc. Urmează Sabin Timers Jensen, ofițer de risc la Banca Triodos. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei Econ pentru invitație, apreciem munca făcută până acum pentru a spori reziliența băncilor și sunt de acord cu uh, vecinul că uh, e important să fie odată finalizat acest pachet legislativ. După cum s-a spus, diferitele bănci au diferite au diferite uh, perspective. Noi suntem o bancă mică, o bancă durabilă, avem cam 600 de clienți. Aceștia sunt clienții cu care ne întâlnim zi de zi în activitatea noastră de zi cu zi. Folosim economiile clienților pentru a investi în IMM-uri mici în, uh, și în energie regenerabilă. Totdeauna procentul nostru a fost cam de 20%. Efectul de pârghie a fost de 20%. Noi dorim să contribuim la crearea unei economii inteligente și durabile și de aceea salutăm propunerea Comisiei, mai ales în uh, ceea ce privește aspectele legate de societate. Dorim o infrastructură care să slujească interesul public și dorim să susținem IMM-urile și ne bucură că se pune accentul pe proporționalitate. În primul rând, în ceea ce privește gestiunea de risc a infrastructurii durabile, noi dorim să, ne susțin, să susținem această idee, pentru că credem că trebuie controlat uh, riscul acestei expuneri și, uh, după părerea noastră, necesitatea reală corespunde cu propunerea. Noi credem că ar trebui să se adauge și uh, evaluări de mediu și sociale ca precondiții și cred că pot astfel să justific reducerea privind plafoanele de risc. Triodos are clienți care activează în economia reală. Noi suntem uh, foarte apropiați de clienți prin natura noastră, de aceea clienții sunt mai puțin uh, uh, afectați de șocurile sistemice. Cei care au grijă de planetă au, în general, întreprinderi durabile, ceea ce se vede și din cifrele noastre. Această observație justifică reducerea plafonelor de risc pentru portofoliul nostru și introducerea factorului uh, de calcul pentru IMM-urile mai mari. Ca să ne asigurăm că împrumuturile pentru IMM-uri se acordă în mod sustenabil, ne putem gândi la criterii similare cu cele aplicate la infrastructură, însă adaptate la IMM-uri. În cele din urmă, în privința proporționalității, aș dori să subliniez uh, că uh, proporționalitatea nu trebuie să fie aplicată în detrimentul prudenței. Toate băncile mici și mari trebuie să țină cont de uh, solvabilitate, efect de pârghie și toate prevederile relevante. Știu uh, că doamna Nui a spus domnului Gigold în 2015 că ea și staful ei cunosc nevoia de proporționalitate. Ar fi foarte util pentru noi ca acest lucru să fie spus explicit în dialogul nostru cu autoritatea de supraveghere, pentru că noi credem că un peisaj bancar divers este un mod corect de a um, reacționa la riscurile sistemice. Trebuie fiecare să putem reacționa diferit, pentru că suntem afectați în mod diferit. Așa s-ar putea ameliora situația tuturor băncilor, nu doar a celor mici pentru că suntem confruntați cu moduri diferite de aplicare a legii în cele șase state în care activăm noi. Un alt aspect al proporționalității este uh, concurența între băncile din sistemul BEI și celelalte bănci. Cred că trebuie avantajate uh, băncile mici în abordarea standardizată în comparație cu băncile BEI. Pentru portofoliile de ipoteci, eu aplic o rată de risc de 35%, ceea ce e mult mai mare decât aud că aplică alți colegi. Așadar, v-ați putea uh, gândi ca acest mod de gestionare a riscurilor să fie recunoscut în abordarea standardizată. În încheiere, credem că uh, băncile mici, sustenabile uh, și echitabile pot să fie foarte sănătoase, trebuie însă să fie um, obiecte ale unei proporționalități corecte și să se țină cont de acești factori. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru sugestiile de bun simț legate de ipoteci, cred că ar trebui să ne gândim la ele. Cristian Schiffmüller de la Finance Watch. Mulțumesc, We welcome that the proposed banking package incorporates important new international standards in Credem că acest pachet trebuie să reflecte situația europeană și internațională. Și aș vrea să încep de la câteva uh, prevederi uh, de bază. Capitalul bancar nu a revenit în ciuda ceea ce se crede la niveluri sigure. Cam un triliard de credite neperformante trebuie încă absorbit. Din acest motiv și din altele, băncile europene continuă să nu fie la fel de bine capitalizate ca alte economii majore de pe planetă. În al doilea rând, reglementarea capitalului bancar nu duce la încetinirea economiei. La ora actuală, creditele bancare nu sunt o prioritate atât de mare și o problemă atât de mare pentru IMM-uri. Deși există uneori credite insuficiente, Acestea sunt mai degrabă structurale, legate de credite neperformanțe și nu sunt rezultate ale uh, legiferării. Ce este adevărat este că băncile bine capitalizate se consideră uh, mai uh, solide și au mai, multe, mai multă disponibilitate de a acorda credite economiei reale. La 10 ani de la ultima criză, cetățenii se confruntă iarăși cu o factură de 10 miliarde, de 10 de miliarde pentru a susține băncile. Trebuie să ne asigurăm că rezoluția se aplică așa cum a fost uh, creată și că mm, problemele structurale sunt rezolvate și obstacolele sunt îndepărtate. Trebuie să ne asigurăm că sectorul bancar european poate deveni uh, sănătos și solid, fără să-și piardă competitivitatea. Băncile trebuie să se concentreze încă o dată pe concurență în funcție de uh, forța activelor, ceea ce presupune mai bune, servicii mai bune și decizii de creditare mai bune, nu optimizarea a capitalului. Și Finance Watch are recomandări clare în acest sens. Trecând acum la propunere, suntem uh, conștienți de pro propusa conformitate pentru diferiții actori. Noi nu credem că trebuie să obținem o granularitate mai mică sau o transparență redusă, ci uh, cred că trebuie să avem obligații de raportare mai reduse și mai simple. Salutăm ideea EBA de a avea un instrument de conformitate uh, mai armonizat. Cred că trebuie să se aplice în raportare principiul once only, doar o dată. Am dori ca Eva să aibă un mandat pentru a dezvolta un set de tipare pentru uh, contabilitate statutară și raportare financiară. Credem că definiția propusă a instituțiilor mici trebuie să fie mai diferențiată și să combine criterii calitative cu criterii cantitative în funcție de regimul uh, SII, instituții importante sistemic. Trebuie să fie criterii legate de instituții în sine, dar și de modelul de afaceri și profilul de risc al instituțiilor. Trebuie să avem discuții mai uh, bine uh, bazate pe probe în legătură cu aceste principii, inclusiv cu orientarea, orientarea din pilonul 2. Încă din 2016 BCE-ul a propus acest lucru dintr-o lovitură, pur și simplu cerințele obligatorii au fost reduse cu 23% în medie. Și uh, ne așteptăm ca Parlamentul să facă mai mult decât să aprobe acest lucru orbește. Ar trebui să se ofere uh, probe uh, concrete bazate pe practica reglementativă și pe o analiză de impact cuprinzătoare, înainte ca aceste modificări să devină lege se uh, vorbește de ștergerea articolului 103 din CRD, e vorba de regimul macroprudențial și de cadrul uh, de politici macroprudențiale. Armonizarea acestui cadru, idee pe care noi o susținem, trebuie să meargă mână în mână cu evitarea lacunelor uh, reglementative. Cerem să se facă modificări la secțiunea 4 din titlul 7 din CRD mai degrabă ca să se armonizeze instrumentele micro și cele macroprudențiale. Finance Watch susține uh, ideea de a se aplica uh, un uh, nivel de efect de pârghie constant, deși unul de 3% corespunde cu uh, nivelul de risc 1 din Basel 3 privind cerințele de capital. Ar fi nevoie, deci, de un uh, efect de pârghie mai mare. Introducerea cadrului TELAC este foarte importantă pentru ca rezoluția să fie fezabilă. Chiar și cel mai bun cadru de rezoluție este inutil dacă nu se iau măsuri la timp. De aceea, cred că trebuie revizuite regulile de uh, recapitalizare, care sunt un mare impediment la punerea în aplicare a uh, CERDE. În ceea ce privește devierea de la standardele Comitetului de la Basel, trebuie să fim foarte prudenți, pentru că riscăm să încălcăm legislația internațională și să subminăm poziția europeană în, în uh, negocierile internaționale viitoare. Credem că sectorul bancar european nu este încă în măsură să facă concesii în ceea ce privește cerințele de capital obligatorii. În cele din urmă, cerem legiuitorului să revizuiască obstacolele, președintele întrerupe, în uh, BRD, și să se asigure că acestea pot fi aplicate în mod consecvent pentru a garanta redresarea sistemului bancar european. Vă mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumim foarte mult! Putem începe acum cu colegii. Trei minute pentru fiecare. În primul rând, domnul Caras, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Aș dori în primul rând să le mulțumesc tuturor paneliștilor pentru că au venit la noi, pe de o parte, și pe de altă parte pentru că ne-au prezentat o imagine foarte largă. Toate dezbaterile pe care le-am auzit astăzi ne arată cât de importantă este reglementarea uh, redresării și rezoluției cât de important este ca uh, politica aceasta să fie făcută împreună și să nu-și facă fiecare doar bucățica lui. Avem uh, aici reprezentanții ai diferitelor instituții. Domnul Traichel ne-a vorbit despre reglementarea care nu ajunge pe piață și ă, de măsuri care se pot dovedi contraproductive. Trebuie să fim conștienți că ceea ce discutăm acum uh, nu este o soluție. Doar proporționalitatea singură nu este o soluție. Și nici uh, aplicarea factorului uh, de risc singur nu este o soluție. Trebuie să avem o abordare integrată și de aceea aș vrea să pun această întrebare către paneliști. Care credeți dumneavoastră că sunt exact punctele slabe ale reglementării? pe care le-am putea modifica acum printr-o evaluare pentru a ameliora condițiile cadru. Ce credeți că trebuie să schimbăm noi în propunerea comisiei? Ce credeți că putem corecta? Reducerea uh, să ne limităm doar la această propunere nu mi se pare suficientă. Și apoi, S-a vorbit de evoluțiile din Europa Centrală. Vreau să vă întreb dacă aceste evoluții sociale, această creștere a nivelului de bunăstare, a, a avut efecte și în domeniul bancar și sectorul bancar a însoțit suficient uh, aceste evoluții și reglementarea a ținut pasul cu realitatea. E foarte important ca în reglementare să ținem cont de ce se întâmplă în lumea reală și să ne asigurăm că facem ceea ce trebuie. În al treilea rând, avem încă o problemă. Proporționalitatea nu are și o definiție. Chestiunea uh, cerințelor de raportare care se doresc reduse este una și uh, apoi avem și chestiunea dublelor cerințe de raportare, dublelor obligații de raportare, care uh, creează exact problema opusă. Ce părere aveți de o definiție pentru instituțiile mai puțin complexe? Ce criterii credeți că ar trebui să se aplice la aceste instituții simple și cum ar trebui să arate pentru ele obligațiile de raportare? Și apoi, care credeți că sunt punctele slabe ale incompatibilității dintre rezoluție și reglementare? Ce părere aveți despre o standardizare sporită a platformelor de date protejate și a cadrului legislativ? Mulțumesc! Următorul vorbitor din partea socialiștilor, Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Fără microfon, da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru contribuții. Sigur că nu avem prea mult timp la dispoziție, deci o să trec la întrebările la obiect. Prima dintre ele, în ce privește discreționalitate, în această dimineață am avut uh, reprezentanții autorităților de reglementare. Nimeni nu le-a pus o întrebare în legătură cu acest subiect, poate și pentru că știam care va fi răspunsul, dar având în vedere că îi avem acum pe factorii implicați, aș dori să întreb. Credeți că în acest pachet uh, nivelul de discreționaritate este prea ridicat, ar trebui să avem o uh, abordare pe bază de reguli cu linii directoare stricte sau considerați că nivelul de flexibilitate este suficient, unde ar trebui sau în ce măsură ar trebui să reducem discreționalitatea autorităților de rezoluție în acest pachet. În ce privește cu proporționalitatea, înregistrăm progrese Povara administrativă a fost recunoscută, mai există o dezbatere în curs în legătură cu frecvențe, cu granulare, cu uh, instrumentele de simplificare ale cerințelor de raportare, dar în ceea ce privește rezoluția în sine, calibrarea cerințelor uh, um, MRL ar trebui să introducem distinții și scutiri, să ținem cont de micile bănci, de specificitățile băncilor. Unele folosesc uh, depozite și nu sunt uh, gata să emită datorii. De exemplu, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest domeniu. Și, în fine, în legătură cu această nouă categorie a băncii uh, de tip senior datorie de tip senior. Am avut uh, procedura de tip fast uh, track și s-au adus mai multe argumente. Unii spun că prin crearea acestor, acestei noi categorii a datoriilor suverane putem uh, crea impresia că doar această uh, datorie va putea să fie anulată. Uh, aș dori să știu dacă e o evaluare corectă sau dacă, din contră, considerați că acest nou tip de datorie are menirea să înlesnească și nu să, limitească, să limiteze eficiența instrumentului de recapitalizare internă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc oaspeților pentru prezentările de astăzi. M-a mi-a tras atenția uh, intervenția domnului uh, Tyson, mai ales uh, în legătură cu calmul de reglementare la care ne-a îndemnat. Cred că, într-adevăr, trebuie să înțelegem acest mesaj. Cred că noi, politicienii, toți schimbăm regulile și apoi ne întrebăm de ce creditele și băncile nu funcționează chiar cum vrem noi. De fapt, eu cred că ar trebui să nu mai schimbăm regulile și să lăsăm băncile să-și facă treaba. Deci sunt întru totul de acord cu cele spuse de el. Apoi, în legătură cu câteva aspecte tehnice, articolul 428 din uh, regulament prevede condițiile în care activele și pasivele pot fi considerate ca fiind interdependente. Am citit textul și îmi dau seama că majoritatea obligațiunilor acoperite nu uh, pot fi considerate ca active și pasive interdependente. Și am putea ajunge la o situație în care să avem un decalaj de maturitate pentru companiile care fac uh, afaceri cu obligațiuni uh, ipotecare pe 20 de ani. Dacă facem comparația cu cei 10 ani pentru aceste datorii, uh, aceste obligațiuni acoperite. Și acest decalaj ar avea un efect um, de nesimetrie datorită criteriilor care se vor aplica activelor și Uh, pasivelor. Când obligațiunea respectivă, de exemplu, uh, unele sunt valabile doar un an sau șase luni câteodată. Deci, având în vedere acest decalaj de uh, maturitate, considerați că este important să avem obligațiuni de calitate acoperite care, pentru a face față uh, cerințelor acestor active și pasive interdependente pentru a face față acestui decalaj? Și care sunt măsurile pe care le considerați viabile pentru a atenua aceste efecte de decalaj la care mă refeream? Domnul Viegas. Um primeiro reparo em relação às declarações do Sr. Andreas. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, reacționez la cele spuse de către antevorbitori. Sigur că trebuie să ținem cont de consecințele crizei uh, financiare care a fost uh, cauzată tocmai de comportamentul speculativ din sistemul uh, financiar, ceea ce a costat pe contribuabilii europeni milioane de euro ceea ce a dus la o datorie masivă în statele membre. Și a avut și uh, efecte uh, nefaste asupra uh, situației financiare ale a cetățenilor noștri și al lucrătorilor. Și mi se pare ciudat să se spună, să se vehiculeze această idee că noi am fost cofăptași. și că trebuie să uh, plătim uh, din uh, economiile noastre. Eu sunt sceptic. Mai există însă un lucru pe care trebuie să-l clarificăm. Această datorie. De ce e uh, avantajată față de datoria subordonată? Cum va funcționa la nivel de sucursale bancare? cum uh, va uh, impacta uh, asupra situației cet um, cetățenilor de rând. Cred că trebuie să clarificăm cât mai mult lucrurile, să fie o situație cât mai clară. Apoi o întrebare pentru domnul Udea. Am o întrebare în legătură cu finalizarea acordului de la Basel. Să presupunem că aceste acorduri de la Basel ar uh, Uh, pune sistemul european bancar într-o situație dezavantajată față de sistemul american. Aș dori să știu însă cum aceste acorduri vor funcționa de fapt. Cum vor fi afectate pia- piețele europene? Riscăm să fim uh, uh cotropiți de băncile americane? Și apoi aș mai avea și o întrebare uh, pentru reprezentantul Finance, Finance Watch. Ați vorbit despre recapitalizarea preventivă Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Și mi-ar plăcea să ne mai spuneți câteva cuvinte în legătură cu schimbele, uh, regula, schimbările pentru pilonul 2 din regulamentul privind supravegherea macroprudențială. Și apoi pentru reprezentantul uh, băncii Triodos. În ce privește riscurile, în legătură cu infrastructura? Cum funcționează? Cum va funcționa infrastructura astfel încât să se respecte cu adevărat uh, normele pe care le propunem noi prin această legislație? Mulțumesc. Sven Giegold. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l uh, întreb pe reprezentantul băncii Triodos dacă are sugestii în cadrul uh, CRD și CRR, cum ne putem să ne asigurăm că riscurile legate de mediu sau de climă sunt mai bine luate în considerare? E aceeași întrebare pe care a pus-o în runda anterioară de către colega Pervonș Perez. În al doilea rând, am ascultat cu mare atenție uh, cele spuse de către uh, domnul Traichel și ce eh, spuneați dumneavoastră că sunt eh, efecte asupra eh, creditelor sociale. Da, e într-adevăr un subiect de îngrijorare și aș dori să știu care sunt regulile pe care ați dori să le vedeți schimbate, astfel încât efectele la care vă refereați să fie eliminate. Și apoi, nu pot rezista tentației să fac o observație. În discursul dumneavoastră a fost o mare contradicție. contradicție. Înainte a spus că nu trebuie să mai schimbăm nimic și după aceea ați, uh, schimbat, ați continuat cu un discurs în legătură cu ce trebuie să schimbăm. N-a fost uh, prea coerent, dar în orice caz nu cred că tot ce am făcut până acum uh, ține de conservarea naturii. Deci, sigur, nu pot să spun că am făcut tot ce am făcut bine și de aceea aș saluta orice sugestie concretă în legătură cu cum putem să consolidăm sistemul uh, să ne asigurăm că avem rezultate mai pozitive fără a pune în pericol uh, stabilitatea. Și în fine, aș mai dori să spun că într-o economie de piață nu se poate să avem o, o, o, un uh, profit de pe urma uh, riscului uh, excesiv. Faptul că nu mai există un profit de pe urma riscului e corect. Înseamnă că toată lumea trebuie să muncească cinstit și să nu mai asume aceste riscuri exagerate. Și faptul că a dispărut această marjă, sigur că este <laughs> are consecințe dramatice pentru industria financiară, dar e o situație normală pentru o economie de piață care are totuși destul uh, capital la dispoziție. O întrebare uh, pentru domnul Shakman uh, Falis ne-ați putea explica în ce constă eligibilitatea uh, pentru mica căsuță bancară, Small Banking Box. Spuneați că instituția trebuie să fie mică și să aibă un risc redus, însă în definiția dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, uh, vă refereați și la instituții mai mici care asumă riscuri mai mari. Și deci nu am înțeles dacă vă refereați, deci dacă sugestia dumneavoastră era coerentă. Și în fine, ne puteți uh, prezenta o listă detaliată a schimbărilor pe care vi le doriți pentru ca uh, în munca noastră să există mai multă proporționalitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni cuvântul din partea grupurilor, deci, iată, acum avem uh, timp și pentru ceilalți colegi. Uh, Peter Simon acum, domnul Hochmar se mai înscrie. Două minute, vă rog. Ich werde es kürzer machen. Ich möchte... Foarte pe scurt. Aș vrea să revin rapid la um, termenele de raportare, pentru că ni s-a dat un răspuns, dar nu mi s-a părut suficient. Pe noi nu ne interesează neapărat uh, aceste detalii, ci o eficientizare, pentru că în permanență trebuie raportate multe date care parțial se suprapun. Sunt date foarte similare, dar nu 100% identice. Cum putem să luăm măsuri pentru a combate acest fenomen? Doamne, nu, nu mi s-a părut că ați răspuns uh, corect la întrebarea mea. Eu am întrebarea că mulți speră să existe o posibilitate să-și transmită toate datele și apoi autoritățile interesate să poată să extragă de acolo ce le convine. Eu voiam să vă întreb dacă credeți că ar fi posibil așa ceva și dacă nu, de ce nu? Gunnar Hockmark. Thank you. Gunnar Hockmark, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă întorc la implementarea, punerea în aplicare a BRD și la cum ar trebui să arate viitorul Mi-ar plăcea să ne explicați cum vedeți împărțirea sarcinilor între autoritățile de supraveghere și cele de rezoluție. Unele iau decizii în ce privește MREL-ul și celelalte uh, hotărăsc dacă cerințele de capital sunt suficiente. S-a menționat cuvântul holistic. E un risc pe care îl adăugăm pentru că perspectivele diferă. Și s-ar putea să mai scăm și alte probleme pe care le-am discutat uh, înainte prin intervenția dumneavoastră de la periferia Europei, așa cum spuneați. Chiar dumneavoastră. Deci credeți că e metoda potrivită de a avea împărțirea sarcinilor pentru a atinge obiectivele pe care ni le dorim? Eu cred că există riscul ca băncile cu un capital propriu ridicat să fie uh, pedepsite uh, să li se aplice o rată și mai mare de MRL, tocmai datorită perspectivei diferite uh, din care sunt tratate. Mulțumesc. Sigur, nu va fi o schimbare minoră a legislației. Sigur, întrebarea este foarte pertinentă. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Höckmark. Cu mare plăcere. Nu s-a mai scris nimeni la cuvânt. Deci, Vă dau cuvântul în ordine, în aceeași ordine, poate. O să încep acum și după aceea îi dau cuvântul lui Frederic în calitate de președinte al Asociațiilor Europene a Băncilor. Dar în orice caz, pentru a răspunde la ultima întrebare. Da, e o problemă, într-adevăr. Există această problemă a unei separări uh, insuficient, uh, insuficient de clare între autoritățile de rezoluție și de supraveghere. S-ar putea ca aceste autorități să se suprapună și uh, competențele să nu fie foarte bine diferite între cele două autorități, între uh, rezoluția de tip micro și cea de tip macro. Nu o să fac acum sugestii, dar având în vedere că suntem cu toții aici, eu cred că Autoritatea Bancară Europeană ar trebui să se reaxeze pe reguli, pe norme. Uh, această autoritate ar trebui să aibă un rol foarte important uh, în ce privește raportarea privind uh, supravegherea de tip micro și macro. Apoi ar trebui să supravegheze toate practicile din acest domeniu. Deci ori ar trebui să existe o uh, distinție foarte clară între, autorite- între operațiunile de supraveghere și uh, legiferare și nu avem deocamdată acest lucru. Și apoi cred că pachetul uh, CRR BERD aduce și mai multă confuzie uh, în ce privește împărțirea prerogativelor. Deci clar, noi am dori să avem responsabilități foarte clare uh, și ne-ar plăcea ca lucrurile să fie mult mai simple. E exact cum am spus înainte. E o mare frustrare pentru noi că toate pentru o, o bancă, de exemplu, să aibă operațiunile în Uniunea Europeană, în șase țări și să aibă de-a face cu șase autorități de supraveghere, la care se mai adaugă și alte uh, instituții de supraveghere. Mie mi-ar plăcea să existe doar o autoritate, o instituție de supraveghere și una de uh, reglementare. Hai maximum două, trei, dar nu mai mult de trei, vă rog. Mulțumesc! Tocmai de-aia construim Uniunea Bancară. Asta încercăm să îmbunătățim situația. Nu o faceți încă! Sau o faceți de prea mult timp, de 8 ani? Vă rog, faceți-o la anul. Președintele, totuși a fost un proces uh, extraordinar de rapid. Gândiți-vă nu numai la supravegherea unică, dar și, sigur că multe aspecte lipsesc, dar mai avem de lucru. Domnul Schachmann Falis acum. Herzlichen Dank. Ich will insbesondere die Frage... Mulțumesc. Aș vrea să mă refer mai ales la utilizarea pe plan european a proporționalității în diferitele uh, sisteme de reguli. În primul rând, marea povară operativă, în conformitate cu un studiu din uh, Germania, se pare că uh, activitatea de raportare ocupă 60 până la 70% din munca de birou la instituțiile mai mici se pare că aceste noi reglementări ar presupune munca încă 100 de persoane pe an. Deci, activitatea instituțiilor mici și cu risc redus se complică foarte mult în Europa din această cauză. Trebuie să ne întrebăm și la ce sunt folosite aceste informații. Sunt folosite pentru supraveghere asupra instituțiilor financiare. 99% din informații, de exemplu, referitoare la capital, la fondurile proprii, reprezintă 8 la, ă, deci din ă, totalul informațiilor, 8% se referă la ă, capital și acestea sunt cele mai importante. Deci am avea nevoie doar de 8% de fapt din informațiile actuale. Mai departe, s-a vorbit de crearea unei categorii de instituții simple și cu risc redus. Ar fi important să ținem cont de acest lucru, pentru că instituțiile care nu sunt orientate către operațiuni de risc nu au nevoie să respecte toate aceste cerințe. Apoi, instituțiile mici și mijlocii nu au nevoie nici de uh, regulile de uh, rezoluție complicate. Avem nevoie de informații clare de la consiliile de administrație, de la consiliile directoare. Nu mai este nevoie de încă un nivel uh, de supraveghere și mai departe, la verificarea uh, declarațiilor, mandatarilor, avem nevoie într-adevăr de un proces realist, însă nu atât de complicat ca cel prevăzut până acum. Iar uh, planificarea rezoluției trebuie să fie făcută în mod proporțional și să nu fie vizate instituții mici care sunt oricum uh, uh, obiectul rezoluțiilor la nivel național și ale călor dosare nu ajung la Bruxelles. Cam atât. Mai, mai pregătisem să spun și că instituțiile mici și cu risc redus nu trebuie să facă obiectul prevederilor de la Basel care au fost concepute pentru instituții mari globale. Pentru că în Europa, momentan, sunt aplicate la toate instituțiile. Asta ar însemna o proporționalitate reală și stabilitatea pieței financiare nu ar fi afectată. Din potrivă, economia reală ar avea de câștigat pentru că s-ar acorda mai ușor credite în cantități importante. Mulțumesc. Mr. Udea, please. Yes, uh, may I comment on... Mulțumesc. Aș vrea să comentez uh, în legătură cu uh, unele comentarii, în legătură cu proporționalitatea. Noi, ca bancă, suntem supravegheați de SSM și intrăm acum într-o nouă rundă de raportare BCBS 239. Uh, e un proiect foarte uh, complex și deci uh, proporționalitatea va fi cu siguranță reprezentată acolo. Problema este că riscul nu se limitează la dimensiune un număr mare, mare de probleme sunt uh, legate de bănci relativ simple cu modele de afaceri simple. Aș vrea uh, să vă spun că în uh, Franța avem un sistem uh, foarte clar și lucrăm prin intermediari, prin întreprinderi de gestionare de active, care sunt mai bine plasate pentru a evalua uh, riscurile și crizele. Sistemul merge destul de bine și suntem gata să asigurăm această nouă categorie de instrumente pe lângă capital, pe lângă active. Apoi, mi-ați spus o întrebare în legătură cu Basel. Poate vă pot răspunde în funcție de modelele noastre. Știți că se vorbește despre Basel 4.4, o revizuire suplimentară, ceea ce a fost deja revizuit. Am uh, fost foarte îngrijorați că aceleași reguli s-ar aplica unor sisteme foarte diferite în ceea ce privește finanțarea economiei. Între SUA și Europa, consecințele ar fi foarte diferite. În legătură cu ipoteca și toată lumea e vizată, băncile mici, băncile mari, toate fac credite ipotecare. Când în SUA avem, să zicem, aceste două mari aspiratoare, cum aș vrea să le spun, garanțiile de guvern, care se aplică regulat la creditele ipotecare extrabilanțiare, noi încă păstrăm creditele ipotecare pe bilanț, Însă se vede acolo că aceleași reguli aplicate la diferite sisteme nu au același impact prin natura lor. Și de aceea e foarte important ca regulile să fie bine adaptate, mai ales într-un mediu în care uh, băncile uh, sunt principalele finanțatoare ale economiei. Apoi, s-a mai vorbit de finanțarea specializată, aș vrea să vă dau un exemplu. La începutul propunerii, S-a vorbit de o finanțare prin uh, credite uh, cu garanții uh, pentru finanțarea de avioane. S-a multiplicat cu de 9 ori capitalul, așa s-ar fi multiplicat. Noi am considerat că acea companie aeriană nu îndeplinea criteriile dorite de noi. Am considerat că dacă am acordat creditul, s-a continua să se ceară capital și deci am decis ca am încercat uh, să explicăm acest, am decis să finanțăm altă companie, nu pe cea care ceruse creditul și am încercat să explicăm în, în funcție de criteriile Basel 4 e mai bine să n-ai niciun acord deloc decât să ai un acord prost. Sigur că dacă ai un acord care funcționează, e cu atât mai bine. Dar uh, ce înseamnă aceste modeluri? Înseamnă să se reflecte un tip de credit, un tip de risc, ținându-se cont de experiențele trecute și de uh, pierderile pe care le-am avut de-a lungul ciclului, în vremurile mai bune, în vremurile mai proaste, și să încercăm să tragem concluziile necesare privind capitalul. Noi susținem această metodologie avansată, pentru noi pe plan intern e foarte utilă. SSM va începe un nou exercițiu pentru a armoniza aceste modele, însă noi susținem în orice caz metodologia avansată. Mai departe, la întrebarea domnului Cox, nu am răspunsul în legătură cu SSR. Din păcate, în acest text vor trebui revizuite mai multe lucruri uh, privind standardele contabile și financiare internaționale uh, și alte seturi uh, de reguli și NSFR și așa mai departe. NSFR, LCR, nivelul de efect de pâghe, e greu să găsești uh, uh, nivelul adecvat, echilibrul adecvat, însă trebuie făcut printr-o gestiune adecvată. Mulțumesc, doamna Timers Jansen. Okay. Um, I think there are two questions I would like to address. One about the ESG. Mulțumesc. Mai întâi cum ținem cont de reguli atunci când uh, acordăm credite și cum definim proporționalitatea. Noi acordăm împrumuturi mai ales IMM-urilor. Noi aplicăm criteriile noastre de creditare și nu credem că trebuie să fie mai complicat decât atât. Criteriile de creditare sunt uh, trei. De aceea și numele băncii vine de aici, Triodos. Noi mai întâi analizăm dacă antreprenorul chiar își înțelege uh, afacerea, are încredere în ideea sa, va putea să facă în așa fel încât aceasta să funcționeze. Deci contează foarte mult persoana. În al doilea rând, ne uităm dacă comunitatea locală sprijină această idee. Există persoane suficiente care să sprijine această idee? E vorba și despre impactul social, uh, de mediu al acestei idei. Și în al treilea rând, uh, ne întrebăm dacă antreprenorul înțelege toate detaliile, dacă are competențele necesare pentru, ca ideea să, pentru a face ca ideea asta să funcționeze și vrem să vedem care ar fi uh, potențialul de uh, profit. Pentru că noi ne dorim să investim uh, în idei care sunt relevante pentru societate. Și în momentul în care vedem cum sunt îndeplinite criteriile, atunci facem evaluarea de risc cu criterii cantitative și calitative și cu cât uh, uh, evaluarea de risc este mai competitivă, cu atât și cerințele de capital sunt uh, mai mici. Noi așa uh, relaționăm cu IMM-urile. Apoi, în ce privește proporționalitatea, depinde de complexitate. Noi de obicei lucrăm cu bănci mici. Principala provocare pentru băncile mici este uh, personalul. Noi avem uh, un personal redus care trebuie să trateze toate cererile. Noi preferăm să avem un dialog clar cu autoritățile competente, să știm unde aplică proporționalitatea, pentru ca totul să fie mai explicit. Nu încercați să faceți neapărat reguli pentru orice ci să ne permiteți să ne exprimăm pe munca pe care uh, putem să o întreprindem împreună. Ceea ce ar fi de mare ajutor pentru noi este dacă s-ar anunța inspecțiile la fața locului, dacă am ști clar uh, când trebuie să trimitem rapoarte, noi avem nevoie de aceste vizite programate. Și apoi, în ce privește niște reglementări uh, mai puține. Nu vorbim despre nivelul de capital, pentru că proporționalitatea nu poate niciodată să fie aplicată uh, pe spuza uh, prudenței, însă dacă am putea avea niște reglementări mai uh, um, puține, mai puțin împo împovărătoare pentru noi ar fi foarte bine. Noi credem că orice fel de reglementare care creează plus valoare și permite înțelegerea noilor uh, reguli, cu atât mai bine. Noi avem doar două persoane, doi experți care se ocupă de regulile de la Basel. Ei știu foarte multe lucruri, dar nu au cum să citească și să înțeleagă mii și mii de pagini de standarde tehnice și de uh, măsuri de punere în aplicare în două zile lucrătoare. Pentru ca ei să țină cont de dacă ați gândi la criteriul proporționalității și din această perspectivă, nu ne-ar fi de mare ajutor. Mulțumesc. Cristian Stifmüller acum are cuvântul. Mi s-au adresat mai multe întrebări. Aș vrea să încep cu recapitalizarea uh, precauțională. Care este părerea noastră în această privință? Noi credem că nu ar trebui să existe vreo clauză de derogare de uh, la această capitalizare și uh, să ajungă contribuabilii să plătească, pentru că ar fi con- total opus obiectivului inițial. Avem cadrul TILAC, care a fost conceput tocmai pentru a garanta faptul că pierdele sunt absorbite în mod eficient de acei creditori care sunt în cea mai bună poziție de a le gestiona. Și este vorba despre instituțiile profesioniste și investitorii profesioniști. Și ne credem că așa ar trebui să rămână regula. Acest instrument de bail-in, dacă ar ajunge în mâna uh, uh, băncilor de retail, știind că ele nu pot să facă o evaluare adecvată a riscurilor, se va ajunge la această probleme a vânzărilor inadecvate și acest risc există și pe viitor. Ori băncile de retail ar trebui să fie protejate. Am avea nevoie de mai multe instrumente de bail-in ca de exemplu uh, regula 81 sau uh, COCO bonds, uh, s-ar putea ca aceste instrumente să nu fie suficiente. Autoritățile ar trebui să cântărească toate posibilitățile, cadrul macro și microprudențial și impactul asupra credibilității. Noi suntem de acord, de fapt, că standardele macroprudențiale ar trebui să fie abordate într-un mod mai armonizat. Însă, nouă ne este teamă că s-ar putea ca autoritățile de supraveghere, care deja au la măsuri din uh, um, um, um, mai ales cu liniile de orientare din pilonul 2, să includă în propunerea legislativă cea nouă niște restricții prea severe la capacitatea de acțiune a autorităților de reglementare de a crea niște clase de risc diferite. În același timp, la nivel macroprudențial, mă refer de altfel la un studiu recent care a fost uh, publicat numai cu câteva săptămâni de um, ESRB, Acolo se spune că aplicarea regimurilor macroprudențiale și a instrumentelor macroprudențiale în statele membre este foarte inegală. Și revizuirea cadrului macroprudențial la nivel european este în curs de uh, desfășurare. Ne credem că atât uh, dimensiunea macro cât și cea microprudențială și pilonul 2, regulile din pilonul 2, trebuie să fie cele care să dispună cum anume autoritățile de reglementare fac această evaluare și gestionare a riscurilor, astfel încât toate autoritățile de supraveghere să acționeze în mod armonizat. În ceea ce privește proporționalitatea, suntem de acord cu cam tot ce s-a spus apropo de cerințele de raportare. Am înțeles cam care este sfera de aplicare. Totuși, ne opunem oricăror idei potrivit cărora proporționalitatea trebuie să ducă la slăbirea standardelor prudențiale. În ce privește ă, proporționalitatea, apropo de MREL, în actualul regim uh, um, BRRD deja se ține cont de acest criteriu. Calibrarea MREL depinde de ce fel de plan de rezoluție a adoptat autoritatea pentru o bancă anume. Și banca nu va intra într-un, uh, într-o procedură de rezoluție cât timp nu uh, s-a făcut această evaluare, pentru că atunci nu este nevoie de MREL. Cum vă spuneam, aceste prevederi există deja în cadrul legislativ. Mulțumesc, spune domnul președinte. Vreau să amintesc diferența între împărțirea poverii și uh, garantarea riscurilor. Deci să, trebuie să ținem cont de uh, diferența între bail-in și burden sharing. Deci aici nu suntem de acord. Există însă și întrebări care au fost puse autorităților de supraveghere. Ne mai rămân câteva minute, interpreții ne-au mai acordat câteva minute. Vreau să fac un comentariu despre MREL, dacă îmi dați voie, domnule președinte, înainte să răspund autorității de supraveghere, pentru că ei au avut suficient timp la dispoziție mai devreme. Președintele, da, dar doar un minut, un minut vă rog. În ce privește MREL, sunt perfect de acord cu ce a spus uh, antevorbitorul. E adevărat că există o prea mare marjă de discreție uh, acordată autorităților de supraveghere în momentul în care se aplică mecanismul de rezoluție. Dar deocamdată nu avem suficientă claritate. Avem nevoie să, de reguli mult mai clare. Pentru că știți că există un impact uriaș asupra modelelor de afaceri. Dacă există uh, un, un singur punct sau mai multe puncte de uh, intrare. Dacă nu, vă gândiți dacă aveți o instituție care are șase bănci de retail uh, solide uh, și dacă ai o instituție care are doar un singur, uh, o singură sucursală, e clar că impactul este diferit și autoritățile de supraveghere trebuie să um, facă o declarație clară și să aibă o viziune clară și un, o singură viziune. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă? Andreea Enea. Eu aș vrea să răspund la întrebarea lui Peter Simon apropo de cerințele de raportare. În ce privește frecvența de raportare, eu nu sunt de acord cu Daniel. Frecvența raportărilor, mai ales în ce privește lichiditățile. O autoritate de supraveghere nu poate să aștepte un an de zile înainte de a ști care sunt lichiditățile de care dispune o bancă. Deci această frecvență de raport anual Păi atunci asta înseamnă că va trebui să facem mai multe um, inspecții um, ad hoc, ceea ce înseamnă o povară de muncă mai mare. Avem acest cadru comun de raportare. Trebuie să înțelegeți de unde provine obligația de raportare și uh, munca uh, uh de raportare. În acest cadru comun, atât pentru uh, SRM și <coughs> B există deja un sistem integrat. R, uh, rapoartele ajung foarte bine la toate autoritățile pertinente. Deci există deja un cadru integrat, dar uneori există niște cerințe suplimentare pe care le impun autoritățile macroprudențiale, băncile centrale și din cauza acestor cerințe suplimentare este nevoie de uh, elaborarea de noi statistici. Să știți că în SUA, în anii 80, ei au stabilit un Consiliu Federal de Examinare, ceea ce înseamnă că toate autoritățile uh, se adună și uh, au hotărât un set unic de cerințe de raportare și acestea sunt singurele pe care trebuie să le respecte o autoritate și apoi rezultatele acestor rapoarte sunt împărtășite cu toate celelalte autorități. Dacă am avea și noi un set unic de asemenea cerințe, ar fi un progres important. În ce privește pasivele, nu e vorba despre o derogare pe care am inclus-o noi în raportul nostru, în recomandarea noastră, pentru că dacă există diferite trăsături în ce privește finanțările și activele și un raport diferit între finanțare și creditare, noi am recomandat să se dea un mandat um, EBA pentru ca să stabilească exact criteriile, să se spună care este raportul între active și pasive ideal. Aceasta ar fi o îmbunătățire față de cadrul actual. Mulțumesc. Doamna uh, mulțumesc. Foarte rapid, în ceea ce privește introducerea unor categorii armonizate de uh, uh, non-preferred senior debt și uh, general depositor preference. Ca să răspund uh, întrebarea dacă aceste Uh, categorii vor ajuta procedura de bail-in sau o vor îngreuna. Nu, din o vor ajuta pentru că instrumentele de datorie senior uh, sunt uh, prioritare, este ceva important pentru băncile de retail și de asemenea scad riscul cererilor de compensare și această preferință față de depozite Uh, permite o rezoluție mai eficientă în ceea ce privește um, obligațiunile garantate, covered bonds, tratate în uh, FSR. Potrivit recomandării din decembrie 2015, potrivit căreia se spune că doar uh, aceste obligațiuni structurate ar trebui să uh, beneficieze de uh, scutirea NSFR. Și așa a rămas regula. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Just in one second to come back to this. Da. O secundă să revin la ce ați spus dumneavoastră în legătură cu supravegherea și rezoluția din MREL și TELAC. Ideea este, mergând dincolo de MREL, că ă, s-ar lua o decizie pentru o bancă deschisă. O bancă deschisă e o bancă solvabilă, ceea ce înseamnă că sunt doi pași. Ă, întâi evaluarea pierderilor și apoi regularizarea băncii. Și da, există o legătură între nivelul de așteptări din partea de supraveghere înainte de weekend și după weekend. Pentru că trebuie să evaluăm funcțiile critice ale băncii și uh, să le menținem deschise ca ea să-și continue activitățile. Trebuie să ne asigurăm că se fac calculele ex ante. Noi suntem obligați să facem calculele ex ante și să vedem care ar trebui să fie nivelul adecvat. Și în TILEC, de exemplu, trebuie să ținem cont de acest lucru. Referința de 16% înseamnă practic de două ori 8%. Deci acest mod de a raționa de a porni de la bază și a clădi fiecare nivel de MRL apoi ulterior, este o idee care ar trebui inclusă în viitorul pachet al Comisiei Europene. În uh, legătură cu MPSB, eu nu sunt împotriva acestor observații. Complexitatea activităților bancare nu vine de la autorități. Dacă e ușor să spui odată că este MP sau este SB, Uh, depinde de organizarea structurilor bancare, care nu sunt atât de simple din perspectiva posibilității de rezoluție, desigur. Din perspectiva posibilității de rezoluție, acesta este un subiect pe care noi încercăm să-l includem. Mulțumesc, vă rog. Da, rapid, în legătură cu MREL, și cerințele de capital și modul în care funcționează cele două împreună. Întrebarea domnului Höckmark. Aici există un risc, să zicem, uh, ca stimulent personal, eu ca supraveghetor uh, nu vreau să-mi pun în pericol reputația, de exemplu. Iar un șef al autorității de rezoluție ar uh, funcționa pe același stimulent. Deci, trebuie să fim foarte precauți să um, ne preocupe și băncile sigure și apoi să aplicăm nivelul necesar de MREL ca ele să devină la fel de sigure și după ce trece acea perioadă. Sigur că se discută încă pe plan mondial aceste lucruri, nu am un răspuns formal, dar am văzut că în practică se face. Apoi, în legătură cu ce spunea uh, colegul de la Finance Watch, acesta este și un motiv pentru care n-am ajuns la un acord la Comitetul de la Basel și anume că există o diferență fundamentală între ponderea riscului și expunerea la risc între băncile americane și băncile europene, ceea ce dă o diferență fundamentală în ceea ce privește funcționarea sistemului bancar american și cel european. Acestea fiind zise, ne dorim totuși un acord global, pentru că acesta ar avea avantaje, dar e o mare provocare. Mulțumesc! Mulțumesc, Eliza Ferreira. Mulțumesc. Tot în legătură cu MRL, cred că trebuie să fim mai atenți și ar fi bine să avem un studiu de impact privind neajunsurile MRL în uh, perioada în care vom uh, cere noi uh, aceste lucruri suplimentare și trebuie să estimăm costurile posibile ale acestor uh, măsuri pe termen scurt și trebuie să avem un fel de abordare comună a tuturor băncilor. Acest lucru trebuie să fie uh, luat în calcul. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la ierarhia comercială, cât că trebuie să clarificăm uh, acest lucru. Și în al treilea rând, S-a vorbit mai devreme de faptul că ne aflăm pe piața unică și că ne aflăm în Uniunea Bancară. Uh, vor fi grupuri financiare care vor beneficia de concentrarea pierderilor de capacitate de absorție și pierderea de lichidități din anumite economii. Cred că trebuie să fim atenți, însă până atunci, în zilele mai defavorabile, nu trebuie să uităm că avem același nivel de responsabilitate acum chiar dacă situațiile diver, diferă în uh, privința filialelor. Contează responsabilitatea și impactul sistemic, care nu sunt uh, tratate cu răspunsuri uh, potrivite la nivel european. Și dacă ne bazăm pe instrumentele adecvate, cred că trebuie să fim atenți la intersecția dintre acest tip de gestiune și economia reală. Și în cele din urmă, cred că trebuie să accelerăm perioada de tranziție, să ne uh, gândim bine în ce condiții vom implementa toate aceste lucruri. Mulțumesc și acum raportorii, domnul Hockmark mai întâi. Well, uh, I would like to thank... Mulțumesc, aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor pentru contribuții, pentru răspunsurile la întrebările noastre. ne-ați dat câteva idei cum să uh, evaluăm, de exemplu, nivelul exact pentru MREL, inclusiv în ce privește uh, TLAC și apoi și în ce privește nivelul de capital propriu al unei bănci și împărțirea sacinilor la nivelul responsabilității. Așa cum spunea președintele, da, e destul de complex, dar cred că merită uh, atenția noastră și asta vom și face. O să notăm toate celelalte sugestii, deci încă o dată mulțumesc încă o dată experților. Mulțumim, domnul Simon. Partea mea aș dori să vă mulțumesc pentru tot ce ne-a spus în această dimineață. Pentru mine a fost interesant să văd că proporționalitatea e unul dintre aspectele cheie pe care trebuie să le abordăm și mă bucur de cele spuse de către domnul Enria. Într-adevăr, ne-ați dat de gândit. Cred că ar trebui să uh, analizăm mai bine tot ce s-a întâmplat și vom păstra legătura uh, în pregătirea acestui lung proces de uh, întocmire a raportului cu privire la CRR Uh, și BRDD. Mulțumesc încă o dată pentru că ați dat curs uh, invitației noastre și pentru că ați participat la această dezbatere atât de utilă. Mulțumesc, a fost într-adevăr uh, un seminar extrem de rodnic. Avem mai multe elemente care ne vor permite să pregătim proiectul nostru de raport pentru un text legislativ cât mai bun. Mulțumesc!